Uh, good afternoon, everybody. I think... Bună ziua tuturor! Uh, haideți să începem pentru că suntem puțin în întârziere. Raportorul de la primul punct de ordine de zi a sosit, așa că aș întreba, aș ruga colegii de față să adopte ordinea de zi. Foarte bine, nimeni nu are nimic de obiectat, mulțumesc. Și vă reamintesc Sigur, voi face și o comunicare în acest sens înaintea voturilor când va veni mai multă lume, dar vă spun că această întâlnire se transmite pe internet și avem și o, am avut și o întâlnire a coordonatorilor săptămâna trecută. Voi menționa punctele principale ale acestei reuniuni când va veni mai multă lume și vom, avem și uh, știrile, veștile de la piața internă, IMCO. Și cu asta trecem direct la primul punct de pe ordinea de zi, pentru că votăm la uh, 3 și jumătate. Așadar, reamintesc celor care vor participa la vot că veți avea nevoie de cartela de vot. Bun. Foarte bine. Astăzi trebuie să începem procesul examinării și posibile modificări a unei propuneri din partea Direcției Generale pentru Piața Internă, numită Cooperarea Administrativă prin intermediul Sistemului de Informare al Pieței Interne, regulamentul IMI, pe scurt. Raportor pe acest subiect este domnul Adam Bielan, avem și raportor din umbră, alături de noi doamna Corața Bil de la PP, doamna Scaldemose de la Socialiști și Democrați, nu prea sunt liberali pentru moment în sală, dar sper că vor veni ulterior. Bun, aceștia sunt raportorii din umbră care, pe care îi avem pentru moment, dar vor veni și alții. Salutăm și pe reprezentantul comisiei care se ocupă de această propunere și va lua și el cuvântul. Și îmi pare bine că și din partea Consiliului văd că e multă lume aici. Le urăm bun venit și cu asta dau cuvântul raportului domnului Bilan ca să ne prezinte această propunere și dacă există probleme să ne spună și să ne expună și abordarea domniei sale, să ne prezinte și un calendar. Domnule Bilan, aveți cuvântul. You, uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că abordarea mea față de această propunere a Comisiei Europene este una foarte pozitivă și, pe scurt, vă voi prezenta această propunere pentru un regulament, regulamentul IMI, E un sistem care a fost uh, prezentat ca fiind uh, gratuit pentru statele membre în 2008. E vorba de o platformă generală pentru cooperare administrativă și e vorba de un canal de schimb de informații în, uh, în un sistem care funcționează transfr transfrontalier în cele 27 de state membre și uh, alte state din uh, zona economică europeană. În prezent, sistemul IMI e utilizat pentru, utiliza, pentru schimbul de uh, informații privit, conform directivei privitoare la recunoașterea calificărilor profesionale și directiva 123 privitoare la serviciile de pe piața internă. Actualmente există aproximativ 20 de cereri înregistrate în fiecare zi în acest sistem. Majoritatea dintre acestea uh, sunt, desigur, analizate și rezolvate. Sistemul IMI are și un caracter orizontal, este un instrument orizontal care poate fi utilizat pentru uh, schimbul de informații în diverse domenii tematice și pe viitor ar putea fi inclusiv extins. De exemplu, avem un proiect pilot în zona drepturilor pacienților, unde ar putea fi utilizat acest sistem. Apoi Solvit, al domeniu, sau pentru uh, comerțul electronic ar putea fi util uh, instrumentul acesta. Deci uh, trebuie, cred eu, subliniat că întreg uh, acest sistem IMI va avea, va avea și are un impact foarte pozitiv asupra pieței interne și constituie un instrument uh, foarte important pentru funcționarea pieței interne. Aș dori să subliniez și câteva puncte legate de funcționarea actuală a acestui sistem și funcționarea sa viitoare când va fi extins și la alte domenii tematice. Un prim element ar fi că mecanismul menționat la considerentul 10, mecanismul de avertizare, sau mecanismele de avertizare, acestea sunt dezvoltate într-o uh, legislație specifică, însă pentru că regulamentul IMI are caracter orizontal, ar trebui și el să specifice funcționarea acestor mecanisme în mod mai detaliat. Am câteva îndoiele legătură la artic- cu articolele 13 și 14 ale regulamentului care uh, privesc uh, conservarea datelor, blocarea datelor după, 18, după un interval de 18 luni. Eu cred că aceasta este o măsură justificată, dar am o îndoială în legătură cu uh, perioada de 5 ani de reținere a datelor blocate. Aș dori să știu cine ar avea acces la aceste date și care ar fi temeiul juridic al accesului la date. Aș dori să mi se explice și pentru ca și raportul meu poate fi mai precis în acest sens. Comisia a luat hotărârea să nu uh, desfășoare o analiză de impact pentru, aceast, pentru acest regulament și e regretabil pentru că o astfel de evaluare, cred eu, ar trebui anexată la proiectul de regulament. Pe de altă parte, mă bucură faptul că, totuși, la fiecare etapă, din etapele de expansiune ale regulamentului IMI se va desfășura o astfel de evaluare de impact pe viitor și doresc să subliniez și evaluarea de impact necesară pentru protecția datelor. Pentru că dacă se utilizează sistemul IMI în diverse domenii de aplicare, sigur se poate pune și problema protecției datelor poate există mai multe puncte care ar trebui să fie supuse controlului Parlamentului European sau examinării acestuia. Acum, eu deja am avut o întâlnire cu raportorii din umbră și știu că există și alte grupuri politice pe care le va interesa acest subiect. Știu că n-am mai mult timp la dispoziție, domnule președinte, așadar mă grăbesc să închei aici uh, cu prezentarea calendarului. Astăzi, deci, avem un prim uh, schimb de uh, opinii. Până în data de 16 ianuarie aș dori să fixăm termenul pentru uh, transmiterea proiectului de raport uh, traducătorilor. Pe 6 februarie Comisia ar putea să ia o hotărâre în legătură cu proiectul de raport și apoi termenul de depunere a amendamentelor pe 28 februarie la orele 12 și pe 21 martie am putea să analizăm amendamentele astfel încât să se voteze întreg documentul în una, la plenarea din mai. Și cu asta am încheiat, mulțumesc. Indeed, uh, Mr. Mulțumesc, domnule Bilan. Da, cred că a fost o explicație foarte clară. Sigur, uh, în legătură cu problemele evocate de dumneavoastră, știu că a existat deja un raport uh, din partea Oficiului pentru Protecția Datelor care înfățișa una din aceste probleme, deci ne-am ocupat de problema protecția datelor. Acum haideți să dăm cuvântul raportorilor din umbră, începând cu doamna Corața Bill și apoi doamna Șaldemose. Domnul Kreuzmann a sosit și domnia sa și poate că va dori să vorbească. Domnul Löhegard este raportorul din umbră de la grupul dumneavoastră. Văd că și doamna Rule este aici din partea verzilor. Domnul Triantafilides încă n-a sosit. Bun, dar acestea fiind spuse, da, în primul rând cuvântul doamnei Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că putem analiza acest raport și eu sunt raportat din numele în partea PPE, pentru că e vorba de un mod practic de a elimina povara administrativă și obstacolele care stau în calea unei piețe transfrontaliere unice și în, pentru a acționa pentru o piață mai eficientă și pentru mai multă libertate de mișcare. Salut propunerea Comisiei, cred că e una foarte bună ideea de a crea un, un mă scuzați, instrument unic și uh, orizontal care să acționeze și în alte sectoare bazat pe o evaluare de impact pentru a reduce birocrația și pentru a evita ca extinderea să nu amne, să nu amne și mai multă complexitate, A spune domnului Vielan că aș înclina să cred mai degrabă că avem nevoie de că, că nu neapărat avem nevoie de o evaluare de impact pentru că s-a ținut, s-a ținut cont de toate aspectele relevante. E vorba doar de o consolidare a unui text deja existent. Nu e o extindere, deci cred că din punct de vedere juridic Comisia a făcut tot ce era necesar și o evaluare de impact cred eu că n-ar face decât să creeze întârzieri nejustificate și mai multă birocrație. Sigur, e important să ascultăm uh, toți actorii implicați la nivel practic, să vedem care sunt comentariile la nivel local, regional, național, pentru că ei știu exact cum funcționează sistemul și să vedem ce, pro- ce probleme au întâmpinat. Sunt de acord cu domnul Bielan, se pune și problema confidențialității datelor și protecției acestora. E un element central, mai ales dacă sistemul se va extinde. Și la articolul 11 eu aș propune să se respecte și legile naționale și europene în legătură cu confidențialitatea. Dacă un document trece dintr-o țară în alta, a spune că e mai bine să ne conformăm uh, legislației din țara de destinație, ca și cum un poștaș ar aduce documentul uh, de la un oficiu poștal la alta. Deci să ne, da, pe asta putem sigur să mai discutăm. Acum, pe problema uh, actelor delegate, eu cred că în această extindere ar trebui să încredințăm Comisiei sarcina de a privi problemele tehnice și situația acestora sunt, uh, sigur, niște termene de două luni prevăzute pentru Consiliu, ca o dată pe an Consiliu să ne raporteze, putem ne gândim și la alte garanții, dar poate că ar trebui să uh, lucrăm sigur cu acte delegate și aștept cu interes cu lucrarea cu domnul Bielan și cu ceilalți raportori din umbră și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc acum doamna Scaldemose. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru o explicație introductivă foarte bună. Oricum, deja, cum spunea și domnia sa, am avut deja o primă întâlnire. Aș spune că poate pentru întâia oară de când uh, mă aflu în Parlament, sunt de acord cu doamna Bild. Pe aproape toate subiectele. Am, uh, în general, aceeași abordare cu domnia sa. Cred că e o propunere bună din partea Comisiei și socialiștii consideră că propunerea e un factor pentru o mai bună funcționare a pieței interne și considerăm că probabil că nu este nevoie de o evaluare de impact. Eu cred că noi trebuie să încercăm să creăm un temei juridic pentru ca acest sistem uh, de schimb de informații în legătură cu piața internă să poată să funcționeze și susțin această abordare. Ultima dată când am întrebat pe reprezentantul Comisiei în legătură cu o mai bună punere în aplicare a regulilor pieței interne, regulamentelor legate de piața internă, mi s-a spus că problema este de a examina modul în care administrația pune în aplicare legile, sigur, și eu cred că și acest instrument ar putea fi unul de folos în acest sens. Propunerea este una bună. În primul rând, cred eu că trebuie să examinăm uh, și regulile cu pro... Uh, referitoare la protecția datelor și poate că aici nu sunt total de acord cu doamna Bild în legătură cu actele delegate. Aici cred eu că trebuie să spunem că e important ca și Consiliul și Parlamentul să aibă un cuvânt de spus, să nu facem toate lucrurile doar prin acte delegate. Oricum, noi suntem co-decidenți în legătură cu domeniile de aplicare ale acestui regulament și susțin și calendarul prezentat de raportor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Lökegaard are cuvântul. Mulțumesc! în, în urma celor spuse de colega mea din Danemarca, spun și eu că, sau grupul ALDE, de fapt, consideră că e o propunere pozitivă, că, sigur, e important. Bun, acum nu știu care trebuie să fie Bine, eu nu sunt, nu sunt un reprezentant al guvernului, poate nu neapărat trebuie să fiu de acord cu doamna, dar e important. Or, și președinția daneză cred că va ține mult la uh, acest subiect și va dori să fie încheiat în prima jumătate a lui 2012 și avem o șansă de a face acest lucru. Trebuie să profităm de acest impuls. eu aș considera că regulamentul IMI să poată fi accesat doar de autoritățile și utilizatorii acestui sistem. La articolul 10, alineatul 7, eu cred că ar trebui specificat mai bine cine sunt anume actorii externi implicați. Eu cred că accesul pentru actorii externi ar trebui limitat Sigur, asta și în interesul protecției datelor. Aș dori să mă refer și la articolul 18, alineatul 1. Mi se pare ciudat că regulile privitoare la accesul la propriile date se supun legislației naționale. Însă e un, există un termen comun maxim de șase zile pentru, de 60 de zile, mă scuzați, pentru eliminarea informațiilor, e un termen îndelungat, nu știu de ce uh, trebuie să așteptat atât de mult, poate ar uh, trebui să ne gândim dacă e un termen mult sau nu ar trebui să impunem alt termen. Apoi, aici poate e neclar în ce măsură țările terțe vor avea acces la datele referitoare la uh, cetățenii și firmele europene, la articolul 22. Cred că și aici ar trebui să limităm accesul. Bine, asta sunt detalii până la urmă. Eu cred că, în general, propunerea este foarte bună și o, o vom susține. Și aștept și eu cu interes uh, colaborarea cu colegii mei. Mulțumesc. Uh, Mrs. Rula. Mulțumesc, da. Aș dori... Mulțumesc, doamna Rule. Aș dori să mulțumesc raportorului. Aștept să văd cum se va desfășura această discuție și apoi voi reveni. Mi se pare că propunerea comisiei este corectă, însă știu că există oarecare rețineri, oarecare critici, îndeosebi în ceea ce privește actorii implicați în ceea ce privește funcționarea sistemului. După cum vă spuneam, aștept în continuare consultările ulterioare, după care mă voi pronunța Cred că putem aduce îmbunătățiri. Mi se pare corect că domnul Bilan a scos în evidență faptul că aici nu s-a făcut un studiu de impact. Nu este necesar, poate că nu este necesar, însă dacă e să continuăm, mi se pare că um, ține de obligația raportorului să scoată în evidență acest lucru. Sunt de acord cu planul delineat și vom vedea în timpul procedurilor ulterioare care sunt uh, provocările pe care trebuie să le abordăm. Mi se pare important că raportorul a făcut trimitere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, care ne oferă informații importante. Um, I think that's all the shadows we've had. Mr. Um, and... Cred că cu asta am uh, dat cuvântul tuturor raportorilor din umbră. Cine mai dorește? Domnul Schwab văd că și dacă altcineva vrea să mai ia cuvântul, să-mi uh, semnalizeze. Bun. Domnul Șoap și apoi reprezentantul Comisiei. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că există acest sprijin deoarece sistemul de informare al pieței interne este unul din cele mai importante instrumente în ceea ce privește directiva privind serviciile, dar și în ceea ce privește o serie de directive care urmează să vină, de exemplu, în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale și pentru că acestea să poată fi puse în practică. Este decisiv ca acest sistem să funcționeze bine, deoarece de o bună funcționare a sistemului depinde bunăstarea tuturor participanților, îndeosebi în ceea ce privește administrațiile din, stațiile, din statele membre și îndeosebi în ceea ce privește cetățenii care emit diverse solicitări referitoare la recunoașterea calificărilor sau care doresc să își schimbe domiciliul profesional într-un alt stat membru. Cred că aici există un uh, punct care a fost abordat prea puțin, e vorba de numărul cazurilor care au fost gestionate de acest sistem până la ora actuală. Comisia cred într-adevăr că acest sistem funcționează în mod satisfăcător. După părerea noastră, problema limbii folosite nu a fost abordată în mod uh, suficient, deoarece acest sistem trebuie să ofere un număr satisfăcător de limbi disponibile și un proces uh, formal de traducere nu poate răspunde în mod adecvat tuturor cazurilor individuale. Cred că e nevoie să se facă investiții considerabile în capacitățile lingvistice ale acestui sistem. În al doilea rând, dragi colegi, aș dori să scot în evidență faptul că numărul cazurilor abordate până la ora actuală de acest sistem sunt destul de reduse comparat cu directiva uh, um, privind recunoașterea calificărilor profesionale și numărul cazurilor cu care s-a confruntat aceasta. Iată de ce cred că ar trebui să sup- să supunem acest sistem unui test de rezistență și să uh, ne întrebăm care este numărul maxim pe care poate gestiona. Ultimul punct E vorba, într-adevăr, de o procedură de cooperare la care să participe și Comisia. E vorba de câtă responsabilitate va primi webmasterul pentru a vedea cum funcționează sistemul în fiecare stat membru și ce se întâmplă în cazul în care un cetățean nu primește un răspuns. Acestea erau cele mai importante puncte, după părerea mea, și uh, mă bucur că um, acest proiect a demarat cu o mare majoritate în această comisie. Mulțumesc! Mulțumim! Nu văd că mai există persoane care doresc să ia cuvântul. Am să-i dau cuvântul domnului Bielan pentru a conchide în curând. Aș dori să-i mulțum- să o salut pe doamna Groman, deoarece dânsa va prezenta perspectiva comisiei și poate va comenta o serie din uh, părerile prezentate de membrii până la ora actuală. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură uh, să aud aceste răspunsuri încurajatoare referitoare la regulamentul IMI. Bineînțeles, am luat parte la această comisie și în trecut pentru a explica care sunt obiectivele noastre privind extinderea IMI și alte domenii politice, iar acest, acest regulament IMI este unul din elementele de care spuneam că avem nevoie pentru a extinde acest domeniu și unor altor domenii de politică. Ca răspuns la comentariul domnului Bielan referitor la lipsa unui studiu de impact, am analizat îndeaproape această chestiune, bineînțeles, însă având în vedere, cum au spus și unii dintre vorbitori, acest regulament nu vine decât să consolideze un sistem care funcționează deja, și consolidează normele privind protecția datelor care se aplică deja. Părerea noastră este că regulamentul în sine nu creează costuri suplimentare și că impactul elaborării acestei, uh, acestui regulament nu solicită elaborarea unui studiu de impact. Suntem conștienți însă că atunci când decidem extinderea sistemului la un nou domeniu, va fi nevoie de un astfel de studiu de impact și că acest studiu va face parte din legislația sectorială. În continuare, referitor la câteva puncte menționate, perioada de stocare, perioada de 18 luni de stocare a datelor este absolut esențială pentru a garanta că autoritățile competente pot să răspundă unor solicitări din partea unor um, subiecti care doresc să știe ce s-a întâmplat cu dosarele lor. Există o altă perioadă de stocare a datelor de 5 ani în acel interval, accesul la date va fi blocat, așadar nimeni nu are acces la aceste date, iar dacă autoritățile competente au nevoie de date în urma unei solicitări, atunci doar prin intermediul unei proceduri tehnice specifice se va putea se, vor putea, se va putea accesa această bază de date. Așadar, această perioadă de 5 ani este o măsură de siguranță pentru a garanta accesul la aceste date cu caracter personal. Referitor la actorii externi, în primul rând, uh, primul exemplu concret este reprezentat de integrarea aplicației aplicației sovietice în IMI, deoarece aplicația sovietică actuală uh, poate permite integrarea solicitărilor prin intermediul unei platforme online și trebuie să ne asigurăm că acest lucru va putea continua dacă partea tehnică a Solvit este integrată în IMI. Referitor la țările terțe, regulamentul stabilește condiții relativ precise în baza cărora se va putea stabili o legătură între autoritățile din țările terțe și sistemul IMI. Printre altele, e nevoie de o evaluare de um, adecvare referitor la protecția datelor din acea țară terță. În plus, este nevoie ca respectiva țară terță să adopte cel puțin un act legislativ al Uniunii care face parte din regulamentul IMI. De exemplu, ne gândeam la acordul uh, stabilit recent cu Suedia în ceea ce privește aplicarea directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale. În acel context, bineînțeles, um, dacă autoritățile din Elveția, era vorba de Elveția, ar uh, putea face schimb de informații cu Uniunea Europeană, acest lucru ar fi extrem de folositor. Trebuie însă să stabilim ce țări terți ar putea să facă în cele din urmă parte din sistem. În ceea ce privește actorii implicați, uh, Ni se pare foarte important uh, răspunsul, feedback-ul din partea utilizatorilor concreți și facem evaluări la intervale regulate. Dacă comisia dorește acest lucru, putem să furnizăm statistici referitoare la ultimele noastre sondaje pentru ca dumneavoastră să puteți vedea care este părerea utilizatorilor concreți referitor la IMI. Lucrăm de asemenea la uh, adu- realizarea unor îmbunătățiri ale sistemului pentru că acesta să fie mai ușor de folosit. În ceea ce privește chestiunea lingvistică, în ultimii ani ne-am confruntat cu o problemă uh, referitoare la sistemul de traducere automată din IMI, însă facem eforturi pentru a rezolva această problemă și sperăm că vom reuși să găsim o soluție care să vină să înlocuiască vechiul aparat până în luna martie anului viitor. Referitor la volumul de cereri din IMI, sistemul actual este menit să gestioneze cereri referitor la 100.000 de utilizatori și cât se poate de multe cer la nivel anual. Dacă analizăm volumul de solicitări din IMI de astăzi, vedem că mai este mult timp până când ne vom confrunta cu uh, probleme de supra-solicitări. Este adevărat că în ceea ce privește viitoarea propunere privind directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale, există o marjă de manevră lăsată pentru IMI, însă și acolo, având în vedere volumul așteptat, credem că sistemul actual va putea să facă față fără nicio problemă. Mulțumesc! Mulțumim, într-adevăr. Cred că merită să reamintim tuturor că această propunere este unul din cei 12 piloni pentru actul privind piața unică. Este un obiectiv pe care l-am uh, urmărit în mod energic și activ. Ca atare, abordarea acestui subiect face parte din angajamentul nostru. Am să dau cuvântul raportorului nostru pentru a rezuma ceea ce probabil ați auzit deja referitor la um, planul de activitate și am să-i dau așadar cuvântul acum domnului Bielan. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Știu că ar trebui să începem uh, procedura de vot. Îi mulțumesc și coraportorului. Ne vom uh, reîntâlni cu siguranță pentru um, propunerea referitoare la traducere. Mulțumesc comisiei pentru faptul că a abordat uh, atât de temeinic uh, sugestiile mele și sper că întreg proiectul se va desfășura și se va dezvolta cu bine. având în vedere că acest proiect este foarte important pentru colegii noștri danezi, având în vedere președinția daneză care vine. Mulțumim foarte mult! Vom relua discuțiile după Crăciun și vom continua așadar cu munca de detaliu. Am să vom trece la voturi. Înainte de a face acest lucru, având în vedere că există un număr considerabil de membri prezenți, aș dori să fac un anunț referitor la sesiunea coordonatorilor pe care am organizat-o săptămâna trecută, în ceea ce privește repartizarea rapoartelor, propunerea pentru regulament referitor la programul pentru consumatori 2014-2020. Eh, acest, acest raport va fi realizat de ALDE Există o propunere referitoare la alinarea un, unor dosare referitoare la noul cadru legislativ pentru piața internă, care va fi preluat de PPE. Există apoi două rapoarte relaționate, unul referitor la soluționarea alternativă a litigilor și una referitor la soluționarea online a litigilor. Avem uh, uh, un reprezentant al SED pentru primul și doamna Thun uh, pentru cel de-al doilea. Uh, am considerat că este util pentru dumneavoastră să fiți informați. Acestea sunt deciziile principale care vor fi disponibile pe internet pentru toată lumea. Um, s-a purtat o discuție referitoare la misiuni pentru anul viitor, un alt aspect important referitor la activitatea noastră pe, referitoare la um, motociclete. S-a confirmat nevoia unei analize specifice în cadrul studiului de impact. Uh, Um, în cadrul amendamentelor uh, din partea comisiei, acestea ar uh, fi reprezentat, ar fi presupus cheltuieli suplimentare. Bineînțeles, vom lua în considerare acest lucru pe parcurs, uh, bineînțeles, înainte de a conchide procedura legislativă referitor la acest dosar. Am să repet acest lucru mai târziu. Un alt aspect asupra căruia doresc să vă atrag atenția este faptul că în această dimineață Consiliul pentru Competitivitate s-a întâlnit pentru a analiza rezultatele referitoare la forumul pentru piața unică. Știu că mulți dintre dumneavoastră ați fost prezenți și acest Consiliu a adoptat o rezoluție extrem de amplă care abordează o serie din aspecte um, de detaliu ale declarației de la Cracovia. Aș dori să împărtășesc o serie din aspecte um, pe care cred că doriți să le luați la cunoștință. Acest Consiliu afirmă că în primul rând, salută declarația de la Cracovia și recunoaște angajamentul uh, unui număr considerabil de reprezentanți um, ai actorilor implicați pe piața unică. Se recunoaște efortul Parlamentului European, cât și cooperarea de care a dat dovadă acesta și Comisia, care a făcut posibil organizarea unui astfel de eveniment. Aș dori să știți că forumul privind piața unică de la Cracovia a jucat un rol foarte important și acest lucru va fi prezentat pe internet. Bine. Am, vom trece la sesiunea de vot din această după masă. And forestry vehicles, um, uh... uh Votam în primul rând omologarea vehiculelor agricole și forestiere. Vreau să văd dacă raportorul este aici. Tu te ocupi de acest dosar? Întreabă președintele. Din păcate, domnul Vanțeri nu poate participa. Doamna Vaniu îi va ține locul. Deci o să-i dau uh, cuvântul în, numele, în numele raportorului înainte de a începe să votăm. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în numele domnului Antonio Panzeri să-mi cer scuze, deoarece uh, este în Italia și nu poate veni astăzi, însă se menține votul pe marginea acestui dosar. Mi-a lăsat o mică notă pe care vă voi transmite. Mulțumește tuturor raportorilor din umbră pentru colaborarea intensă și fructuoasă într-un dosar foarte tehnic legat de vehicule agricole și forestiere am avut 133 de amendamente pe chestiunile cele mai delicate din acest regulament, capitolul 16, accesul la informații pentru uh, repararea și întreținerea vehicolelor, domeniul de aplicare, adică excluderea capetelui, uh, categoriei uh, motoarelor mobile, actele delegate care trebuie de asemenea să fie adoptate de Comisia Europeană, și problema vehicolelor uh, pentru toate terenurilor și a vehicolelor side-by-side și uh, secur- siguranța funcțională și rutieră. Uh, negocierile au avut loc până de curând și au dus la cinci amendamente unice care acoperă aproape toate chestiunile delicate și asupra cărora uh, S-a găsit un acord pentru toate grupurile politice, doar uh, chestiunea referitoare la vehiculele de teren va face obiectul unui compromis, pentru că, după cum subliniază domnul Panțerii, consideră că nu este potrivit să introducă această categorie de vehicule în uh, propunerea de regulament așa cum uh, se va face un studiu de impact în luna iunie, o să avem posibilitatea să discutăm în grup orizontal înainte de plenară. Uh, domnul Panțeri le mulțumește încă o dată raportorilor din umbră și uh, ne urează să ne bucurăm de acest vot. Noi dorim să-i mulțumim domnului Panțeri și în numele raportorilor din umbră sunt toți raportorii din umbră aici. Îi urez bun venit lui Philippe Jean de la DG Enterprise, care s-a ocupat de acest dosar foarte complex și important. Cât privește votul, raportorul și raportorii din umbră au uh, căzut de acord asupra unor blocuri unde putem vota în bloc. Le voi citi cu multă grijă ca să mă asigur că înțelegeți exact ce votați, dar după cum spuneam, voturile acestea în bloc au fost greate de grupurile politice. Și cred că mai sunt și niște amendamente orale, așa că vă rog să aveți răbdare și o să folosim cartelele de vot acolo unde nu este foarte clar cum s-a votat. Altfel o să votăm prin ridicare de mâini doresc să comenteze raportorii din umbră? Nu, haideți să începem. Bun. Primul, avem un vot în bloc, amendamentele 1, 15, 16 la articolul 1, 17, 18, 19 și 307 la articolul 2. Le votăm în bloc. cine pentru? Împotrivă. Adoptat. Următoarele două amendamente au fost retrase. Și acum votăm două amendamente identice la articolul 2, aliniatul 2, 310 și 311. Cine-i pentru? Împotrivă? S-a adoptat. Încă un bloc. Amendamentul 20, 21, 312, 313 și 22. Cine-i pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 314 și 316, identice, cine pentru, împotrivă, adoptat. 315 a fost retras. Acum încă un bloc lung de amendamente. 317, 318, 23, 24, 25, 319, 320 a fost retras, 26, 27 nu se votează, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 până aici. Deci acesta este blocul următor. cine pentru? Împotrivă? Adoptat. Vot separat la 35. cine pentru? Împotrivă? Adoptat. Încă un bloc. 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42 nu se votează, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, deci până aici. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat. Acum vot pe părți la articolul 3, alinatul 1, amendamentul 321, deci cum spuneam, vot pe părți. maximum speed by design, tot textul fără expresia aceasta de limitare. Cine-i pentru? Cred că trebuie să votăm electronic aici. Deci deschidem votul la partea întâi a acestui amendament 321. Închidem votul. Adoptat cu 29 de voturi pentru. Iar acum votăm amendamentul oral Maximum Speed by Design, Viteza maximă din proiectare, 40 de km pe oră. Deschidem votul. Amendament oral, 40 de km pe oră. Am închis votul. S-a respins. Și acum 60 de kilometri, votăm pentru viteza maximă de 60 de kilometri. S-a închis votul. Adoptat. Trecem acum la amendamentul 50. Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. amendamentul 323. Amendamentul 323, cum spuneam, raportul e împotriva lui. 323, cine e pentru? Împotrivă. Mă scuzați, e vorba de vehicolele side-by-side, side. aici e vot pe părți. Amendamentul 323, deci votăm partea întâi, tot textul, tot textul fără cuvintele viteza maximă din proiectare de 60 de km pe oră, cine pentru? O să facem vot electronic, deschidem votul la 323, partea întâi. Se închide votul. Respins. Celelalte amendamente devin caduce. Nu trebuie să mai votăm avem amendamentul oral pentru că e caduc. Următorul bloc, 51, 52, 53 și 54. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat. 55 nu se votează și acum voturi separate. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 325. 325. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 326. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 327. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 321 a căzut, 328 acum. Deschidem votul pentru 328, 328. Vă rog să vă grăbiți cu votul. Adoptat. 329. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. 331 cade, 56 și 330 nu se supun votului. Trecem la următorul bloc. Amendamentele domnului Panțere 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83-84. Acestea sunt un bloc mare de amendamente ale raportorului, cine pentru, cine împotrivă, se adoptă. Acum votăm separat 3-3-2 al domnului Panțării, cine pentru, cine împotrivă, se adoptă. 85 cade, o, următorul bloc 86, 87, 88, 89, Următorul a fost retras. Trecem la 90, 91, 92, 93, 94. Toate acestea împreună, un bloc, cine pentru, cine împotrivă, adoptat. Trecem acum la amendamentele de compromis. 1, amendamentul de compromis 1, cine pentru, cine împotrivă, adoptat apoi 96, care e un alt bloc, 96, 97, 340, 98, 339, 99, 100, 341, 101, 342, 102, 103, 109, 104, 344, 105, până la, până la, până la

și articolul 190, eh, amendamentul 193 la articolul 24 mă urmărește toată lumea, cine e pentru, cine e împotrivă, adoptat. Vă mulțumim domnului Panțeri pentru activitatea domniei sale. 348 acum, cine e pentru? Cred că deschidem votul aici. 348, votul e deschis. Închidem votul. Adoptat. Un alt bloc de amendamente la articolele, restul articolului 24, articolul 25, capitolul 9, articolul 26, articolul 27, articolul 28, articolul 29, Ah, și articolul 30, amendamentul 227, până aici. Până la amendamentul 227, cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Adoptat. Amendamentul 228. Cine pentru? Împotrivă. Adoptat. Încă un bloc amenda, restul amendamentelor la articolul 30, articolul 31, 32, 34 și capitolul 12, titlu, amendamentul 237, cine e pentru, cine e împotrivă, adoptat, apoi amendamentul 354, avem aici un amendament oral al domnului Tuan Manders, unde propune eliminarea celei de-a doua părți a articolului 34b. Uh, raportorii din umbră sunt de acord cu acest lucru? Da, e parte din acordul comun. L-am retras și l-am votat în prima parte. Toți uh, raportorii din umbră sunt de acord să votăm, deci votăm acum amendamentul 354 cu amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat. Acum trecem la un alt bloc, articolul 36, 38 și articolul 44, amendamentul 248, până acolo. Cine-i pentru? Împotrivă? Adoptat? Amendamentul 249 al raportorului. Deschidem votul la 249. Închidem votul. Respins. Trecem acum la amendamentul 356, 357 cu amendament oral, după cum aveți pe lista de vot. Deci cu amendament oral, cine-i pentru, cine-i împotriva, adoptat. Trei, cinci, șase și trei, cinci, șapte sunt caduce. Amendamentul de compromis 2, cine e pentru, cine e împotriva, adoptat. Și trecem imediat la amendamentul 411, 411, 411 la articolul 50. cine pentru? cine împotrivă? Adoptat. Și acum un alt bloc. La restul articolului 50, 51, 53, articolul 53, articolul 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 până la amendamentul de compromis 3. Cine-i pentru? Cine-i împotriva? Adoptat? Acum amendamentul de compromis 3. Cine-i pentru? Cine-i împotriva? Adoptat? Articolul 62, toate amendamentele de la articolul 62. Cine-i pentru? împotrivă, adoptat. Trecem acum la 292 al domnului Panțeri, cine pentru? 292, 292 la articolul 63. Deschidem votul la 292. Am închis votul. Respins. Trecem acum la amendamentul de compromis 4. Cine-i pentru? cine împotrivă? Adoptat. Trecem acum la amendamentul 294, la considerente. 294 și articolele 3 și 4 le împreună cine, cine e pentru, cine e împotriva adoptat 295 ca o adăugire, cine e pentru, împre, împotrivă, respins. Amendamente tehnice 5, 6, 7, 296 următorul pe care îl votăm. Deschidem votul la 296. Închidem votul. Respins. 8 și 9 nu le votăm. 297 al domnului Manders. cine e pentru? Împotrivă. Respins. 298 al domnului Schwab. 298 al domnului Schwab. Cine e pentru, cine e împotrivă, respins. 299 și 300. Cine e pentru, Cred că o să deschidem votul aici. 299 și 300. Am închis votul. Respins. Și acum votăm 301. Cine-i pentru? cine împotrivă? Uh, adoptat. Amendamentul de compromis 5. Cine-i pentru? Cine împreună? Uh, cine e împotrivă? 10, 11, 12, 13 ultimele amendamente. Cine-i pentru, cine-i împotrivă, adoptat. Bun. Și să trecem acum la votul final și vom vota electronic. Deschidem votul pentru votul final la această propunere. Vă rog să vă grăbiți cu votul. A votat toată lumea? Cine n-a votat? Am închis votul. 31 de voturi pentru, nu e niciun vot împotrivă. Deci amendamentele sunt adoptate. mulțumim foarte mult domnului Panțării și ar trebui să îl aplaudăm la scenă deschisă. Și mulțumim că a pregătit această listă de vot atât de bine ca să putem să votăm asupra unui dosar atât de complex. Comisia va lua notă, sunt uh, sigur de aceste de aceste elemente de detaliu când vom discuta cu Comisia și Consiliu. Bun, trecem acum mai departe la următorul raport. Raportul domnului Fan de Camp, omologarea și supravegherea pieței pentru vehicule cu două sau trei roți și pentru quadricicluri. cicluri. I haven't got the originals. It should be there okay. business documents. Right. Uh, yes, there it is. Uh, so, we approve on the report of Mr. Van de Kamp. Așadar, raportul domnului Van de Camp despre vehiculele cu două sau trei roți și quadricicluri. Da, domnule raportor, credeam că veniți mai în față. Da, aveți cum. Domnule, uh, dar nu, nu, nu, nu funcționează o cartelă de vot. Poate dacă schimbați locul. Pe o problemă tehnică, sper că putem să o rezolvăm. Like to introduce the vote. Uh, Vă dau cuvântul ca să ne prezentați uh, voturile. Meneer de voorzitter, dank u zeer. Um... Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de un proces legislativ uh, deosebit care tocmai s-a încheiat, am avut uh, o mulțime de reuniuni, a participat foarte multă lume, am primit o felul de observații interesante. E un raport care are, e uh, împărțit în trei capitole. În primul rând, dacă e sau nu posibil ca scuterele și vehiculele și motocicletele uh, Uh, pentru că e mai mult de, există mai mult de 200 de fabricanți uh, de motorete și motocicle în uh, Europa, apoi al doilea capitol, durabilitatea, sustenabilitatea, există o propunere a Comisiei pentru ca emisiile de dioxid de carbon pentru vehiculele cu două roți în Europa să fie limitate, deci aspectul de mediu și mai ales în zonele rurale, dar și în zonele urbane. Și apoi al treilea capitol, aspectul legat de securitate pentru vehiculele uh, securitate rutieră, sigur, pentru vehicule cu două roți. De exemplu, ne-am uh, concentrat pe sistemele de frânare în următoarele două săptămâni. Acum, uh, sigur, procesul poate nu este terminat 100%, dar oricum am făcut progrese foarte importante în cadrul reuniunilor noastre și, în final, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru o cooperare extrem de eficientă și, de asemenea, mulțumesc și secretariatului Comisiei IMCO, pentru că e întotdeauna bine că, că noi putem să știm că și Comisia și Consiliul sunt pe cei lungime de undă și participă la lucrările noastre. Și vreau să spun în final că pentru noi a fost o adevărată provocare să veghem ca un raportor eh, din umbră care era și președinte al Comisiei IMCO să poată și el participa la, la lucrări. Deci mulțumim și domnului Harbour. Um, I just wanted to... Da, mulțumesc și eu. Vreau să repet, eh, am spus adineaur, cred că multă lume ne urmărește pe internet și unul din lucrurile cerute de raportor era că într-un număr de domenii unde se propunea să se avanseze uh, introducerea mm, aspectelor legate de securitatea rutieră pentru a exista o evaluare de impact pentru costuri și pentru calendar și probleme și tehnice, desigur, au existat cu locuri, lucruri cum ar fi uh, modificări de natură tehnică, mai ales la sisteme de frânare, uh, Bun, le, le vom putea examina și după votul de astăzi. Votul se concentrează pe alte sute de amendamente. amendamente. Știu că unii dintre noi au primit uh, mail-uri de la uh, unele persoane care ne întreabă de ce votăm înainte valorii de impact. Sigur, am primit asemenea uh, mail-uri și după ziua de astăzi Domnul raportor va conduce discuțiile cu Consiliul referitor la starea negocierilor noastre pe acest dosar și va vota și la plen, dar sigur că e un vot important cel de azi. Domnule Manders, ați dorit să adăugați ceva? Da, o întrebare în legătură cu o scrisoare uh, către Comisia de, Comisia de Transporturi, pentru că sigur că e important, e important nu doar vehiculul, ci și uh, formarea și educația uh, șoferilor. Sigur, spune președintele, da, a existat și un număr de amendamente și sigur că am trimis o scrisoare colegilor noștri sau vom trimite o scrisoare colegilor de la uh, Comisia de Transporturi deci sunt convins că și raportorul și domnul Manders, după vot, vor adresa această scrisoare care va apărea și pe site-ul nostru de pe internet. Bun, haideți să trecem la vot și începem cu articolul 82, amenajul 60, cine pentru, împotriva, se adoptă. Acum, articolul 2, amenajul 10, cine pentru, împotriva abțineri se adoptă. Articolul 11, cine pentru, împotriva se adoptă. Acum un vot în bloc, 100, de la 107 până la 110, a doamnei Rule, cine este pentru, împotriva se adoptă. Amendamentul 13, cine este pentru, împotriva se adoptă. 112, cine pentru, împotriva se adoptă. 14, pentru, împotriva se adoptă. Acum, la 15, avem un vot pe părți cerut de ALDE, de grupul ALDE. Deci, supun uh, la vot prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă? Și acum, partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Se, se adoptă. Acum 16. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 17. Pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 8 devine caduc. Amendamentul 18. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Deci amendamentul 7 de la transporturi cade și 218 la fel, 63 a fost retras, 219 adoptat, dacă 18 a fost adoptat, deci un număr de amendamente care au fost adoptate, deci ajungem la amendamentul de compromis 2. Cine e pentru? Împotrivă? se adoptă. Așadar, trecem până la 113 și 114, deci amendamentul de compromis 1. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Așadar, amendamentul de compromis 1, asta înseamnă că trecem la amendamentul 20, 21 și 22 în bloc. Cine este pentru aceste trei? Împotrivă se adoptă. Acum 23 și 25 în bloc. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. 26, cine pentru? Împotrivă se adoptă. 27 pentru. Împotrivă se adoptă. Acum 119. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Nu, se respinge, mă scuze. Amendamentul 120 acum. Cine pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 31. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 121. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 32 de la, și 13 de la Tran. Cine pentru împotrivă se adoptă. Acum 33 și 14 de la Tran. Cine pentru împotrivă se adoptă. Amendamentul 124. Cine pentru împotrivă se adoptă. Acum amendamentul de compromis numărul 3. S-a întâmplat ceva? Nu, 124, foarte bine. Mă scuzați, spune președintele, dar ar trebui să verificăm. Cred că a fost adoptat, dar votăm electronic. 124. S-a deschis votul electronic, acum s-a închis votul și e clar că a fost adoptat. Bun, acum amendamentul de compromis 3. Cine pentru? Împotriva? Se adoptă. Acum amendamentul de compromis 4. Cine pentru? Împotrivă se adoptă și acesta. Și acum trecem la amendamentul 151. Bun, dar aici ai un bloc de amendamente de la 151 până la 160. Supun la vot aceste amendamente. Cine pentru? Împotrivă. Se resping toate aceste amendamente. Bun, acum trecem la 39 și aici avem alt bloc. 39, 40, 41. Cine pentru? Împotrivă. Da, n-am văzut cum a votat PPE-ul. Bun, haideți să mai vedem. Bun, deci 39, 40, 41. Cine pentru, împotrivă, se adoptă, e clar. Deci, 156 cade, avem 42 și 43 în bloc. Cine pentru? Cine împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 44. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Deci 180 cade, 184 și 185 împreună în bloc. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Acestea două. Bun, 186. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Acum compromis, amendamentul de compromis numărul 5. Cine pentru? împotrivă, se adoptă. Acum amendamentul 190. 190. Am deschis votul. The vote is closed. Am închis votul și se respinge, clar. Bun. Acum trecem la 191. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Acum 193. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. 192 cade. 194 cine pentru? Împotrivă se adoptă. Articolul 46 acum. Amendamentul 196. Cine pentru? Împotrivă ă, se respinge. Amendamentul 195. Cine pentru? Împotrivă se respinge, e clar. Amendamentul 198. 8. Nu, cred că deschidem votul. Votăm la 198. La 48, spune președintele. 48, președintele cere scuze, deci am deschis votul electronic, amendamentul 48. Acum votul s-a închis și e clar, se adoptă cu 18 voturi pentru, 18 împotrivă. Acum trecem la amendamentul 50. Cine pentru? Împotrivă. se adoptă. Deci, ...199 care deci 201 acum. Cine pentru? Împotrivă, se respinge. Acum 202. Cine pentru? Împotrivă, se respinge. Bun, acum 203 și 204 e un bloc. Cine, cine pentru? Deci votăm electronic, votul s-a deschis la 203 și 204. Votul s-a închis acum. Și, da, la diferență de un vot a fost respins. Bun, și acum amendamentul 205 a doamnei Rule. Cine pentru, împotrivă, se adoptă. Da, cineva a făcut o greșeală. Bun, atunci 205 verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă la diferență de un vot. Deci, 51 e caduc și acum 206. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. 52, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 53, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 54, cine pentru, împotrivă, se adoptă. 55, pentru, împotrivă, se adoptă. 207, acum al domnului Manders, cine pentru, împotrivă, se respinge. 209, acum, cine pentru, împotrivă, se adoptă există un număr de amendamente care au fost adoptate automat. Acum 56. Trece la 56. Cine pentru, împotrivă, se adoptă. Deci trecem la 106. Nu, la 211, mă scuzați, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum avem un, bloc în vo- un vot în bloc aici, 57, 58, 59, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Deci trecem la Amendamentul TRAN 17 TRAN, cine pentru? Nu, aici mai bine votăm electronic la 17 TRAN, la articolul 80. Am închis votul. Se respinge. Acum trecem la anexe. Avem amendamentul 62 și 18 TRAN. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 221 acum, cine pentru, împotrivă, se respinge. Amendatul 230 al domnului Van de Ham, cine pentru? Nu, 220, spune președintele. Cine pentru? Împotrivă, se adoptă. 66, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendatul 71, cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 72. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Și acum trecem la un uh, bloc de amendamente 230, 234, 235, 36, 37, un bloc. Deci cine este pentru aceste amendamente? Împotrivă se resping toate aceste amendamente. Acum 232 și 238 ale domnului Mander, cine pentru și acesta se resping. Și cu asta trecem la un alt bloc, 241 până la 251. Cine pentru? Împotriva? Se resping toate aceste amendamente. Așadar, trecem la 242. Cine pentru? Împotriva Se adoptă. 242 verificăm electronic. Doriți să verificăm foarte bine. Am deschis votul. Acum am închis votul și se adoptă, la diferență de vot. Și așadar trecem la 244. 244 cine pentru? Nu, vot electronic, am deschis votul. Acum am închis votul și se respinge, dar uh, cu o foarte mică diferență. Poate trebuie să votați mai rapid sau apăsați bine pe buton. Da, apăsați butonul până să când se aprinde beculețul. Bun, acum am de compromis 6. Cine pentru? Împotrivă. A, se adoptă. Deci aș, uh, acum trecem până la amendul 2 nu, amendamentul 80, spune președintele. La anexa 6, amendamentul 80. cine Da, cred că am un amendament oral aici, îl aveți în document. Deci cu amendament oral. Cine pentru? Împotriva? Se adoptă. Bun, și acum cel fără amendament oral cade. Acum 271 al doamnei Râule. Amendamentul 271. Cine pentru? Da, cred că trebuie să vedem uh, cu vot electronic. 271 am deschis votul. Am închis votul și se respinge. Și acum 272 al doamnei Rule. Am deschis votul la 272. Acum am închis votul și se adoptă tot la diferență de un vot. Acum trecem la 275. Da, domnule Schwab. Bun, cine e pentru, împotrivă, se respinge. 284 acum, cine pentru, împotrivă, se respinge. Și acesta, acum avem 79, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Bun, acum trecem la amendatul de compromis 7, cine pentru, împotrivă, se adoptă. Acum amendatul de compromis 8. A fost aici un vot pe părți, da, e complex aici. Avem un vot pe patru părți. Compromisul PPE, socialiști și EFD. Deci partea întâi acum. Cine e pentru prima parte? Împotrivă. Se adoptă. Și acum partea a doua. Partea a doua. Cine este pentru? Partea a doua. Cine e împotrivă? se adoptă. acum partea a treia, cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Și partea a treia, și acum avem partea a patra. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Și acum trecem până la amendamentul 1 al considerentelor de către raportor. Cine pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 96. Am deschis votul la 96. Am închis votul și se respinge la diferență de un vot. Acum avem Bun, e un, un bloc cu transportul 1 sau nu? Deci transport 2, 3 și 4 e un, e un bloc, atunci deschid votul. La 2, 3 uh, și 4 de la Comisia de Transporturi. Acum am închis votul și sunt respinse aceste amendamente. Acum 98. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Acum 99, domnule Râle. Am deschis votul la 99. Am închis votul și se adoptă. Bun, acum trecem la amendamentul de compromis numărul 9. Cine pentru? Împotriva? Se adoptă. Și trecem acum la amendamentul 4 al raportului. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 6 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul, amendamentul mă scuzați, 102. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 7. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Acum o, uh, 5 de la transportul. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 9. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Și amendamentul 105 acum. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Și acum, deci, supun la vot proiectul de raport. S-a deschis votul. Deci votul final. Da, o persoană încă n-a votat. Se pare că nu dorește să voteze, foarte bine. Ba, totuși, au votat. Bine, deci am închis votul și se adoptă cu 28 de voturi pentru și 3 abțineri. Mulțumim domnului Van de Camp. Felicitări. Și așteptăm discuțiile ulterioare și revizuirea evaluării de impact. Așa, mulțumesc din nou. Și acum trecem la utilizările permise ale operelor orfane și apoi Eh, predau președinției, eh, vicepreședintei mele, pentru că eh, trebuie să vă părăsesc, dar fac și acest vot și apoi predau președinția. So we now have the opinion on permitted use. Vom analiza acum raportul referitor la utilizările permise ale operelor orfane. Raportorul nostru este domnul Manders. E vorba de un raport juri. Domnule Manders, doriți să spună ceva înainte de vot sau trecem direct la vot? Trecem direct la vot, spune domnul Manders, dar aș dori să le mulțumesc tuturor pentru colaborarea lor. Bine, să trecem așadar la vot. Prin urmare, Amendamentul 54 al domnului Prendergast a fost retras. Trecem la amendamentul 8 al raportorului. Cine este în favoare? Împotrivă? Adoptat. 55 din partea domnului Fox. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 56. Cred că a fost supus de doamna Prendergast ca adițional așadar este adoptat. 57 pentru cei în favoarea acestei mână împotrivă. Cine se abține? Adoptat. 58 pentru împotrivă. Adoptat. Amendamentul 9 de, de la partea domnului Manders uh, adoptat. 59 cine se, um, e, cade și 60 și 62 sunt caduce și cred că 61 a fost retras. Trecem așadar la amendamentul 63. Cine stă pentru? Împotrivă? Respins? 64-65 pentru? Votul este deschis. Votul este închis. A adoptat 22 de voturi în favoare. Amendamentul 10 din partea domnului Manders cu un amendament oral. Acesta va fi votat în două părți. În primul rând, prima parte, cine este în favoare? Împotrivă? Adoptat? Cea de-a doua parte, cine este în favoare? votul este deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 17 voturi în favoare, 13 împotriva. Amendamentul 10 este eliminat, 66 la fel. Amendamentul 67. Vom supune la vot doar prima parte, care este compatibilă cu amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 68 pentru împotriva adoptat, 69 pentru, împotriva adoptat, amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva adoptat, amendamentul 71, cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri. Respinsă. Amendamentul 72 pentru, împotriva, Abțineri? Cred că vom vota. Nu e foarte clar. 72 din partea domnului Șaldemosă. Votul s-a închis. Respins. 73 intră în cadrul amendamentului de compromis. 74. Cine este pentru? Cred că vom deschide votul 74. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 12 cu un amendament oral din partea domnului Mander. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 75 și 77. Votul este deschis la cele două. Votul este închis. Respins. 76 din partea doamnei Roitova. Cine este pentru împotrivă? Adoptat. Amendamentul 13 a fost retras. Amendamentul 78. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 79 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 80 pic, amendamentul 81 pentru, împotrivă, adoptat, 82 adoptat, 83 pentru, împotrivă, adoptat, 84 și 85 împreună. Votul este deschis pentru E vorba de fapt de 84 până la 87, adică 84, 85, 86, 87. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 14 a fost retras, 88. Votul este deschis. Votul s-a închis. Respins. 89. Cine să pentru? Cred că deschidem votul. Amendamentul 89, votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 15 retras, 90 retras. Amendamentul 91 cu un amendament oral. Cine este pentru? Cine este împotriva? Adoptat. 91 a fost retras, 92 cine este pentru? Împotrivă. Cred că vom vota aici. Vot electronic pentru 92. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Cine este împotriva? Adoptat. Trecem la amendamentul 93 cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 94 pică. Amendamentul 95. Cine este pentru? Împotriva? Adoptat. 96 adop- împotriv- pentru împotrivă adoptat. Amendamentul 97, cine este pentru, cine este împotrivă, adoptat. 98, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Și acum, uh, la considerente, amendamentul 16, 17, 18 și 19, cine este pentru, împotrivă, adoptat. Trecem așadar la amendamentul 23, deoarece celelalte au fost acoperite. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 24 adăugat, având că, având în vedere că 23 a adoptat, a fost adoptat. Amendamentul 25-26 a fost retrase, 27 este un amendament lingvistic, amendamentul 28. Votul este deschis la 28 cu amendamentul oral. Votul este închis. Respins. Ar trebui să votăm acum amendatul 28 fără amendamentul oral pentru a verifica. Supun la vot așadar 28 acum fără amendamentul oral. Este respins. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, adoptat. Trecem acum la amendamentul 2 decât al, din partea domnului Manders adoptat. Amendamentul 33 a fost retras. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru împotrivă, adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, adoptat. Trecem acum la amendamentul 42, dacă nu mă înșel. Doamnei Mosa, votul este deschis la 42. Votul este închis. Respins. Trecem acum la 48. Un amendament oral. 48 cu amendament oral. Pentru, împotriva, adoptat. 47 ca o adăugare la 48 pentru, împotrivă, adoptat. 46 ca o adăugare de asemenea pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 49, vot pe părți. Am supus prima parte a votului la vot pentru, împotrivă, adoptat. Cea de-a doua parte, votul este deschis la partea a doua. Votul este închis, respins Următorul amendament la articolul 20 a fost acoperită de amendamentul 2, e vorba de considerentul 20. Trecem acum la amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 53 cu un amendament oral din partea doamnei Prendegast. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Și amendamentul 53 cade. Suntem așadar la votul final referitor la um, aviz. Votul este deschis. The vote is closed. Votul este închis. Este adoptat cu 30 de voturi pentru. Mulțumim, domnule Manders. Foarte bine, felicitări. So that concludes the voting. Am închis uh, acum votul și o să-i dau cuvântul doamnei Vaniu. Todo el mundo está sentado? Toată lumea s-a așezat. Le monde prêt? Da, e gata toată lumea să uh, ne reluăm uh, reuniunea. Bun, nous allons continuer. Da, haideți să continuăm. Bună seara tuturor. Continuăm deci cu descărcarea de gestiune pentru bugetul general al UE, secțiunea 3 E vorba, desigur, de descărcarea 2010 și domnul Bușoi este raportor pentru aviz. Așadar, îi dau cuvântul ca să eventual ne dea un nou calendar. Bun, vă dau cuvântul, domnule Bușoi. Mersi beaucoup. Da, în engleză. Mulțumesc, voi continua în engleză. Take the European Commission for all the documents. Mulțumesc Comisiei Europene pentru toate documentele și amabilitatea lor. Ne-au răspuns tuturor întrebărilor ca să se poată acorda descărcarea. Pot să spun că a fost un exercițiu complex, că sunt foarte multe aspecte care trebuie examinate, dar este lucru foarte necesar ca să vedem dacă acțiuni, bugetul legat de piața internă și de protecția consumatorilor, dacă acțiunile au fost eficiente sau nu și să vedem ce poate fi îmbunătățit. Sigur, sunt multe elemente pozitive, acțiunea Comisiei în domeniile care ne interesează pe noi. Pentru început, cred că trebuie să fim conștienți că s-au înregistrat îmbunătățiri uh, Unui, unui portal care a fost uh, uh, gândit ca fiind un ghișeu unic pentru cetățeni și pentru firme, ca aceștia să tragă beneficii de pe piața unică. Uh, sigur, noi am solicitat de mai multe acest lucru și mă bucur să văd că și Comisia Europeană a ținut cont de apelurile noastre. Uh, similar, Comisia s-a angajat să promoveze uh, mecanisme alternative de soluționare a problemelor, de exemplu Solvit, și aici s-au făcut progrese. Totuși, aș încuraja Comisia să, să facă mai multe eforturi aici, pentru că încă mai avem probleme, probleme legate de conștientizare în rândurile cetățenilor și firmelor și ar trebui rezolvată și această problemă dacă dorim ca toată lumea să tragă beneficii uh, de pe urma pieței interne. În ce privește rețeaua ECC, Comisia a cerut un studiu de eficiență și uh, acesta trebuie efectuat. Uh, rezultatele deja ne-au fost, ne fost prezentate, deci cred că și Comisia ar trebui să examineze atent concluziile, să ia măsuri pentru a spori eficiența acestei rețele și să vedem aceasta trebuie și finanțată corespunzător. Și aici trebuie făcute eforturi pentru publicitate, pentru că și această uh, rețea este foarte importantă. Apoi, mă bucur să văd că rata de execuție pentru creditele de plată a crescut față de uh, anul trecut, însă dacă examinăm cu atenție conturile prezentate de Digi Sanco, ne dezamăgește să vedem că în toate domeniile politice pentru care răspunde această direcție generală, uh, politicile legate de consumatori uh, au rata cea mai scăzută de executare. Uh, poate că Comisia ar trebui să clarifice mai mult lucrurile aici. Ce a dus la această situație și, mai important, care e planul Comisiei ca să avem niște estimări mai realiste a plăților pe viitor. Și, în final, câteva observații în legătură cu politicile mamale eu apreciez eforturile făcute de comisie pentru uh, a pune în aplicare un cod vamal modernizat și știu că nu e o sarcină ușoară. Mă îngrijorează puțin întârzierile în domeniu, dar uh, iată, suntem conștienți de ele și sper că se va acționa. Oricum, ar trebui să avem poate un termen mai realist aici și încurajez comisia să țină cont de recomandările noastre în pe care le-am uh, votat în rezoluția privitoare la, vam, la vamă și la domeniul vamal. În al doilea rând, uh, raportul Curții de Conturi ne arată că există un număr de neregularități în declarațiile contabile ale statelor membre în domeniul vamal, și au existat cazuri în care propriile resurse nu au fost uh, subvenționate corespunzător. Eu sper că și nu au fost finanțate corespunzător și eu sper că Comisia va face presiune asupra statelor membre ca să îmbunătățească situația. Raportul recomandă să se efectueze mai, o mai bună supraveghere în domeniul vamal și doar prin niște verificări foarte severe uh, problemele se vor îndrepta. De asemenea, vreau să prezint calendarul. Eu am următoarele propuneri de făcut. Vom trimite spre traducere chiar în această săptămână un proiect de uh, document ca raportorul din umbră să, să-l poată avea pentru început în engleză eu sper să examinăm uh, pe data de 24-25 ianuarie să examinăm uh, proiectul, depinzând sigur de decizia secretariatului și a președintelui și să votăm pe 6 februarie 2012. Uh, Mulțumesc și aștept cu interes comentariile și propunerile colegilor mei. Mulțumesc din nou! Mulțumim, domnule Bușoi. Ați confirmat votul în comisie pe 6 februarie sau pe 6 februarie examinarea amendamentelor? Poate ar trebui să lăsăm mai mult timp uh, pentru vot. De obicei nu sunt foarte multe amendamente la descărcarea de gestiune. Anul trecut au fost doar două amendamente. Dar dacă insistați, putem uh, să discutăm amendamentele într-o sesiune separată putem să discutăm uh, proiectul de raport, de aviz și apoi să discutăm. Suntem legați și de calendarul Comisiei Cont. Poate domnul Dan poate să ne spună ceva mai multe despre acest lucru, dar asta propun eu. Da, dar uh, o să lăsăm lucrurile așa cum propuneți dumneavoastră și o să vedem dacă nu sunt dificultăți, spune președinta. Dar dacă e ca anul trecut, nu o să fie. Bun, vă mulțumesc. Da, o să dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Schwab nu este aici. Domnul Eceveria ai va lua locul. Mulțumesc, doamnă președintă. În numele raportorului din umbra al ppu ului vreau să spun că suntem aproape de acord în totalitate cu cele activitatea desfășurată de raportor, nu avem nimic de adăugat la această chestiune. Mulțumesc foarte mult! Alors, maintenant la Bun, acum are cuvântul pentru grupul socialiștilor. Nu e aici, a delegat are pe cineva. Nu, se pare că nu. Ana, da? Se pare că Ana? Se pare. Da. Mi se, pare, mi se face semn că da sau că nu. Mulțumesc, doamnă președintă Mulțumesc. Eu sunt raportorul din umbră, Nuz Crista. Ca antevorbitorul meu, aș dori să spun că nu avem nimic de adăugat. Așteptăm doar proiectul de la raportor și o să discutăm data viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc. Fac, uh, sunt încrezătoare în cele spuse de Ana. Observațiile făcute de raportor sunt foarte judicioase, așa că acceptăm uh, aceste observații. Pentru grupul ECR nu e nimeni, pentru grupul verzilor, da, este cineva. Aveți cuvântul. Uh, da, doream să spun și eu uh, exact același lucru spus de antevorbitorii mei. Mi se par bune aceste propuneri și le vom susține. Cam atât. Mulțumim pentru GUE. Am să dau cuvântul pentru, pentru EFD. De la GUE nu e nimeni. Domnul Salvini, nu-l văd. Bun. Nu e nimeni din grupul domniei sale. Deci luni după amiază e cam greu, da, e cam greu. Sunt uh, alte persoane care nu sunt raportori din umbră, doresc să ia cuvântul, au dreptul să ia cuvântul și o să le dau cuvântul dacă doresc. Sunt. De... Nu, problemele de descărcare de gestiune mm, nu trezesc pasiuni, deși sunt importante se pare că nu sunt interesante pentru colegi. O să vedem în ianuarie cum stau lucrurile. Deci dacă nimeni nu dorește să se exprime, atunci calendarul este cel care a fost menționat de domnul Bușoi și putem să trecem la dosarul următor, care este tot un raport pentru aviz al domnului Bușoi. Deci domnul Bușoi ia din nou cuvântul. Mulțumesc foarte mult! vor vorbi despre cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Este o chestiune foarte importantă pe care o vom discuta acest, în, în acest an. M-am concentrat asupra unor aspecte legate de activitatea noastră, piața internă și protecția consumatorilor. Cred că acest cadru multianual va fi extrem de important pentru a atinge obiectivele politice pe care le-am stabilit sau care vor fi stabilite în lunile următoare. Va fi crucial pentru a atinge obiectivele din Agenda 2020 și pentru revenirea economiei europene. Am citit propunerea Comisiei cu mare interes și trebuie să spun că sunt chestiuni acolo foarte interesante, foarte bune. Îmi face plăcere să văd că s-a propus din partea Comisiei un cadru multianual financiar care este corelat cu strategia 2020. Așa trebuie să și fie. Mai mult decât atât, sunt, uh, se propun niște modificări structurale, programele strategice comune, nevoia de cercetare și inovare și modificări referitoare la fondurile structurale pentru a facilita viața beneficiarilor Statele membre sunt cele care vor avea ultimul cuvânt, vor fi sensibile și însă nu cred că vor interveni în propunerea Comisiei. După mine, o sumă importantă ar trebui să se concentreze pe acele zone unde există o plusvaloare europeană și unde Uniunea Europeană poate realmente să aibă un rol important. Am să vă dau câteva exemple care mi se par foarte importante și pe scurt. Uh, următorul cadru financiar multianual ar trebui să se concentreze pe cercetare și inovare pentru că pot să ne sporească competitivitatea în economia globală. 8 miliarde de euro pentru orizontul 2020 este cu 46% mai mult decât am avut pentru inovare în actualul cadru financiar multianual, ceea ce este foarte bine pentru uh, impulsionarea inovării, mai ales uh, dacă ne gândim și la actul pieței unice. De asemenea, e nevoie de mijloace pentru susținerea IMM-urilor care sunt de o importanță extraordinară pentru creșterea economică. Consider de asemenea că e bine să se creeze un program separat destinat competitivității IMM-urilor, numit Programul pentru Competitivitatea IMM-urilor. Ar trebui să se concentreze și pe proiectele mari de infrastructură care duc la dezvoltarea pieței interne și aici mă gândesc la infrastructura energetică de transport care pot să impulsioneze uh, comerțul de bunuri și servicii, infrastructura digitală, care pot să ducă la crearea pieței unice online. De asemenea, este importantă facilitatea respectivă pentru a atinge aceste obiecte și salut această propunere din partea Comisiei. Comisia propune 40 de miliarde pentru această facilitate, dar nevoile de finanțare sunt mult mai mari. Iată de ce cred că această alocare de la buget ar trebui să fie însoțită de alte instrumente financiare inovative care să aibă un efect de pârghie sunt uh, buni specialiști la Uniunea Europeană care ar putea să facă acest lucru. Domnul comisar Dali a propus deja un nou program de protecție a consumatorilor pentru 2014-2020, care va fi foarte important pentru diversele platforme și pentru um, capacitarea consumatorilor. De asemenea, ar trebui să avem uh, resursele pentru modernizarea vămilor. În anii următori sunt multe activități de desfășurat pentru a pune în aplicare codul vamal modernizat și pentru a moderniza infrastructura vamală folosind uh, schimbul de informații electronic între uh, autoritățile vamale. După părerea mea, acestea sunt cele mai importante domenii care trebuie analizate în lunile viitoare. Firește, pot fi și altele, multe altele, Eh, la care nu m-am referit, dar voi colabora cu ceilalți colegi și cu raportorii din umbră până vom putea propune și amendamente. Obiectivul meu ca raportor este ca acest, raportor, ca acest raport de aviz să aducă la consens și să trimită un mesaj puternic Comisiei pentru Bugete și să ajungem la un rezultat care să reflecte viziunile noastre. Propun de asemenea un calendar Vom trimite raportul la traducere la jumătatea lunii ianuarie 2012. Bineînțeles, când vom avea versiunea în engleză, o vom transmite înainte să fie tradusă. Propun ca acest raport să fie discut pe 6 februarie 2012 și să votăm pe 20 martie anul viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Bușoi. Acum uh, dau cuvântul din partea PP, raportorilor din umbră, dacă cineva dorește să ia cuvântul. În loc, doamne Sartori, sigur, domnule Ceveria. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții că IMM-urile sunt un pilon fundamental al economiei noastre, deci este o problemă care ne preocupă pe toți și toți avem intenția să îmbunătățim uh, viața acestor IMM-uri. Cred că trebuie să ne ocupăm cu toții de această chestiune în timpul propus. Cred că acest calendar propus de domnul Bușoi este bine, bun, mi se pare corect, deci nu avem nimic altceva de adăugat. Mulțumesc! Mulțumim acum pentru socialiști. Domnul Corea de Campos nu e de față, se pare că nu e nimeni din partea socialiștilor decât eu. Atunci iau eu cuvântul pe scurt și aș vrea să-l felicit pe domnul Bușoi, care într-adevăr a evidențiat punctele forte ale acestei propuneri, mai ales în ce privește cercetarea, inova, inovarea. Aici sigur am insistat foarte mult pe competitivitatea bătrânului continent ca, pentru a face față valurilor de criză care se tot repetă și pentru redresare. Sigur că mai mult de 46% uh, e o cifră semnificativă și interesantă. Sunt de acord cu dumneavoastră, după cum a spus și domnul Aria, că trebuie să punem accentul pe competitivitate, mai ales pe domeniul industrial, pe IMM-uri, uh, aici vom, menține, vom reuși să menținem locurile de muncă în teritoriile noastre care nu sunt deșerturi și vom ajunge la un echilibru în teritorii conform tratatului pentru coeziune socială și teritorială. În ce privește marile infrastructuri, sigur v-ați referit la 40 de miliarde. Da, e bine că există acolo această cifră, dar e derizorie față de necesități pentru că Europa se află în criză, deci cred că vom avea discuții ca să încercăm să avem niște sume mai importante acolo și sunt de acord cu dumneavoastră și cred că și Comisia când spuneți că trebuie să îmbunătățim bugetul vămilor, am avut o audiere, am văzut uh, ce, ce, ce, ce pagube provoacă contrafacerile în ce privește locurile de muncă, dar și securitatea consumatorilor, pacienților. Cred că și aici vom mai trebui să clarificăm lucrurile. Oricum, vă mulțumesc și acum pentru ECR nu e nimeni aici. Verzi, sigur e doamna uh, Rule, dar văd că și dânsa pleacă. Bun, de, pe data viitoare. Bun, la, pe de la GUE nu e nimeni, de nu e nimeni. Bun, acum întreb, în aceste condiții întreb dacă cineva care nu e aportor din umbră este să ia cuvântul. Da, ce discuții scurte avem astăzi. Foarte bine. Bun, atunci domnul Bușoi ne-a dat și un calendar care se pare că ne mulțumește pe toți. Nimeni nu are nicio observație de făcut. Bun, iată că a sosit doamna la Grip și atunci putem, putem trece la următorul punct. E vorba de un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene. Punctul numărul 9. Și dau cuvântul doamnei Le Grip. Mulțumesc, doamnă președintă. Astăzi trebuie să vorbim despre guvernanța întreprinderilor. Comisia Europeană în luna aprilie a lansat o carte verde privitoare la cadrul de guvernanță a întreprinderilor în Uniunea Europeană. Sigur, la această oră de criză economică și financiară din Uniunea Europeană E bine ca noi, eurodeputații, să analizăm modul în care se face gestionarea și guvernanța întreprinderilor și aceasta trebuie să se facă în slujba economiei reale. Sigur că și întreprinderile trebuie să fie responsabile, să fie răspunzătoare față de clienți, față de acționari, față de angajați, dar și față de întreaga societate. Acest lucru e esențial pentru reclădirea încrederii uh, cetățenilor europeni față de întreprinderile europene și față de piața unică. Domnul comisar Barnier, de altfel, în comunicarea comisiei intitulată spre un act pentru piața unică, pusese accentul pe eh, tocmai pe această încredere și a spus că guvernanța eh, întreprinderilor trebuie revizuită pentru mai multă încredere în rândurile cetățenilor. Deci și eh, e vorba de un răspuns, o reacție a Parlamentului la această carte verde. Comisia Juri este responsabilă pe fond, eu sunt raportare pentru aviz, în plus, uh, față de Cartea Verde, Comisia Europeană, acum câteva săptămâni, în luna octombrie, a adoptat și un pachet de propuneri pentru a promova responsabilitatea întreprinderilor în Europa. În avizul uh, pe care vi-l supun spre analiză, am, am insistat pe multe puncte. În primul rând, cred că e bine să afirmăm foarte clar că guvernanța corporativă trebuie să ducă la uh, promovarea creșterii durabile în slujba economiei reale, subliniez aceste uh, elemente, pentru a favoriza investiții pe termen lung și nu doar strategii pe termen scurt care nu uh, ajută deloc uh, durabilitatea întreprinderilor europene. Până la urmă, dacă acestea sunt amenințate, atunci sunt amenințați toți salariații. Deci strategiile pe termen scurt au făcut multe ravagii. Deci e bine să punem accentul pe strategii pe, de investiții pe termen lung. În al doilea rând, compunerea, compunerea consiliilor de administrație. Uh, un, un capitol important al cărții verzi se referă la uh, Consiliul de Administrație. Noi propunem ca acestea să aibă o compoziție mai diversă, atât din punct de vedere profesional cât și social, pentru a favoriza o dezbatere reală în privire, cu privire la orientările strategice, poate să uh, includă mai mulți uh, profesioniști din domeniul marketingului, ca aceste consilii de administrație să poată elabora o strategie în legătură cu activitatea întreprinderilor care să țină cont de interesele și nevoile reale ale consum- consumatorilor și ale piețelor. În al treilea rând, doresc să pun accentul eh, și mi se pare important că trebuie insistat asupra faptului că politicile de remunerație trebuie să fie sănătoase și responsabile și uh, trebuie să respecte principiul parității salariale și de egalitate de gen. Asta, sigur, în virtutea prevederilor europene în vigoare în acest domeniu. De asemenea, aici o participare mai mare a angajaților în procese de luare de decizii cu acțiuni pentru salariați ar putea fi o soluție o soluție care ar putea îmbunătăți motivația și coeziunea în întreprindere. Apoi, transparența. Ultimul punct. O armonizare la nivel european a naturii și a conținutului informațiilor uh, pentru acționari în raporturile anuale ar fi benefică. Iată, nu vreau să mă lungesc, ci aștept uh, cu interes uh, contribuțiile luările noastre de cuvânt de astăzi sau nu neapărat de astăzi, că văd că nu mai suntem foarte numeroși în sală, dar aștept amendamentele care ar putea fi depuse documentului meu. Mulțumesc! Bine, aici avem raportori din umbră, tocmai au sosit în sală. Pentru socialiști avem pe Barbara, dar de-abia a sosit, nu știu dacă e pregătită să ia cuvântul. Poate într-un moment sau imediat, dacă dorește acum, să ia cuvântul, sigur, eu îi dau cuvântul. Da, ja, gut. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Da, vă mulțumesc, doamnă președintă a fost într-adevăr destul de agitat să ajung aici, deoarece mă aflam cu 35 de delegați prezenți din Vietnam astăzi aici, da, și mă aflam în celălalt capăt al clădirii. Am uh, analizat, într-adevăr, propunerea colegei uh, noastre, Le Grip, sper că am pronunțat bine, și uh, nu vreau să o critic, însă mi se pare mult prea blând acest aviz, mult prea soft. Da, aceste propuneri lăudabile, nu știu dacă acum uh, chicotiți sau uh, râdeți de-a drepturi, dar prima mea impresie a fost de ce neapărat nevoie de acest lucru dacă procedăm atât de precaut și fără a emite niște cerințe speciale. Aș dori să vă reamintesc că am elaborat deja un raport similar care era mult mai uh, um, mult mai stringent și era vorba de bună guvernanța a institutelor financiare. Uh, și responsabil era Econ, de data aceasta văd că responsabil e jurii, însă nu are nimic de a face. Părerea noastră referitor la buna guvernanță a băncilor și a instituțiilor financiare pentru Econ, în cazul acestei în cazul acelui aviz am fost mai îndrăzneți. Acum facem acest lucru nu doar pentru sectorul financiar, ci pentru toate întreprinderile cotate la bursă, toate marile întreprinderi și acum ce, pretințele noastre sunt mult prea blânde, mi se pare. Nu ar trebui să ne temem în fața acestui uh, raport. Ar trebui să emitem niște solicitări care răspund crizei, care vin în întâmpinarea pierderii de încredere în uh, ceea ce privește conducerea întreprinderilor, în ceea ce privește politica și în ceea ce privește pierderea de încredere în contextul social, uh, întreprinderi, conducerea întreprinderii, responsabilii de conduceri și aceștia trebuie să-și aducă contribuția la coeziunea socială. Da, în urmă cu două zile, a, da, am văzut că avem doar două zile la dispoziție, Însă încep deja să am câteva îngrijorări cum anume putem să procedăm și în comisia jurii. Există câteva puncte pe care trebuie să le abordăm pentru că apoi să putem prezenta un, uh, un pachet complet. Da, mulțumesc. Merci, Barbara. Je, je... Mulțumesc, Barbara. Sigur, văd că nu mai e niciun grup reprezentat aici. Da, sigur că mai așteptăm uh, pe domnul Schmidt, dar încă n-a sosit. Vreau, da, vrei să mai adaug ceva, dar vreau să spun că sunt de acord cu tine când spui că da, trebuie să fim mai severi, mai stricți. Ai dreptate, criza e prezent. Bun, dar ai cerut din nou cuvântul, te rog. Da, și am o rugăminte la adresa dumneavoastră. Cu siguranță voi, îmi voi relua cererea referitor la o cotă în cadrul președinției și ar fi bine dacă ați putea de această dată, în ceea ce privește evoluția situației în Europa, să votați în favoare nu așa cum s-a întâmplat la celălalt raport care a fost prezentat în urmă cu șase luni. Je vais redonner la parole. Bun, acum dau din nou cuvântul doamnei raportare, pentru că i-au fost pus niște întrebări. Bun, se pare că va sosi și reprezentantul comisiei între timp. Doamna Legrip, mulțumesc, doamna președinte, sigur, mulțumesc și pentru observațiile făcute. Vreau doar să aduc anumite precizări și anume, uh, e vorba doar de un proiect, e vorba doar de o bază de discuție, pentru că avem posibilitatea apoi să uh, avem corborbiri cu raportorii din umbră până la Crăciun, pe 20 decembrie ne vom întâlni, da, deci vorbim aici doar de o bază de discuții. Deci acest proiect de aviz se bazează pe șase propuneri nu e vorba de două părți, ci de șase propuneri. Consiliile de administrație, ideea dezvoltării unui acționariat a salariaților, ideea egalității de salarii, armonizarea informațiilor pentru acționari care să se facă pe plan european. Deci, iată o serie întreagă de propuneri punctuale. Dar eu am înțeles că am înțeles mesajul, pe, mesajul care mi-a fost transmis și anume că aș putea să fiu mai precisă sau mai severă în formulări și aștept cu interes contribuțiile dumneavoastră. Sigur, ca de obicei, în activitatea noastră, noi încercăm să aducem totdeauna îmbunătățiri documentelor foarte bine, dar și să ajungem la un consens dar asta cu poziții realiste. Însă întotdeauna încercăm să cuprindem pe majoritatea colegilor noștri. Mulțumesc. Din nou, Barbara a cerut cuvântul. Ia... Da, dragi colegi, în ceea ce privește calendarul dumneavoastră, mai am rugăminte. Mă miră faptul că astăzi uh, lipsește atât de multă lume, lipsesc raportorii din umbră și reprezentația ai comisiei, însă în săptămâna de dinainte a Crăciunului, unde în principiu nu era prevăzută organizarea unei ședințe a comisiei și care a fost organizată uh, ulterior, mi se pare extrem de problematic. Uh, după cum vă spuneam, eu personal nu pot să vin în săptămâna respectivă. Dacă este posibil, aș putea săptămâna următoare, cel puțin, uh, o oră sau o jumătate de oră la Strasburg să mă construc cu dumneavoastră, însă săptămâna de dinainte de Crăciun nu pot să iau parte la ședință. Președinta, eu mă întreb uh, în legătură cu calendarul, cu termenul de depunere a amendamentelor, că astăzi examinăm acest proiect Sigur că nu sunt prea mulți colegi alături de noi, dar pe 8 decembrie termenul de depunere a amendamentelor, adică joi, nu știu, nu cred că <laughs> lumea are timp pentru a depune amendamente. Eu propun să prevedem o săptămână suplimentară. Sigur, vom fi la Strasbourg dar, totuși, așa, raportorii din umbră se vor putea întreține cu doamna Lăgrip. Vor avea timp, pentru că nu au, pur și simplu nu vor avea timpul la dispoziție. Deci, așa convenim. Încă o săptămână pentru depunerea amendamentelor. 8 plus 7. 15 decembrie, dacă am numărat bine. Sau 14, mă rog. Bun, doamna Grip a cerut din nou cuvânt. Mulțumesc. În legătură cu acest calendar, prelungirea termenului de depunere al amendamentelor uh, îmi convine, pentru că era vorba doar de o propunere și eu înțeleg foarte bine că e, e bine să dăm timpul colegilor care ar fi interesați de această temă să poată uh, lucra, elabora amendamente. Eu am înțeles că în zilele dinainte Crăciunului se va organiza o reuniune a Comisiei IMCO, pe de decembrie, mai precis. Și în, bazându-mă pe asta, mi-am permis eu să propun acest termen, pentru că m-am gândit că vor avea timp raportorii să se întâlnească între timp. Da, nu e nicio problemă. Sigur, putem modifica acest calendar. Doar că Comisia competentă pe fond, Comisia Jurii, trebuie să voteze pe data de 24 ianuarie. Și raportul Parlamentului European privitor la guvernanța întreprinderilor trebuie discutat și votat în plenară în luna februarie. Dans le calendrier. Bun, calendarul. Decalăm uh, termenul pentru depunerea amendamentelor, mi se pare rezonabil. Pe mar- marți 20 decembrie va avea loc o reuniune a Comisiei IMCO, care va fi un bilanț al președinției poloneze, după amiază. De- până încă o săptămână după 8 decembrie termenul pentru amendamente, deci vom putea vota pe 9 ianuarie. Nu știu dacă o să putem vota pe 9 ianuarie amendamentele, dacă ele vor fi depuse până înainte de vacanță, iar 9 ianuarie este prima reuniune. Deci o să decalăm și votul uh, în Comisia IMCO, și o să trimitem o scrisoare Comisiei Jurii ca să-i întrebăm dacă nu pot și ei să-și decaleze votul. E un dosar important. Deci Comisia Jurii să-și uh, decaleze votul și să nu mai votăm în plenară în februarie, poate în, mar- în martie. A venit și domnul Schmidt și o să-i dăm imediat cuvântul. Este raportor din umbră pentru ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Merge foarte repede activitatea la comisia dumneavoastră. Am fost la audiere la comisia Econ și lucrurile nu merg așa de repede acolo. Însă eu sunt uh, raportor din umbră pe acest dosar. Îmi permite să vorbesc despre acest subiect sau s-a încheiat discuția? Bun. Atunci voi vorbi pe marginea acestui subiect. O să vorbesc pe scurt. Cadrul acesta de guvernanță corporativă, după părerea mea, este foarte important. Pentru că susține companiile uh, pentru ca ele să devină mai puternice și mai inteligente și să sporească încrederea în piața unică. Și cred că avem nevoie de acest lucru, mai ales acum, în aceste zile. Firește, Trebuie să realizăm un echilibru delicat între un cadru clar pentru a crește calitatea companiilor și, de asemenea, trebuie să le permitem și proprietarilor uh, companiilor să ia propriile decizii. Va fi întotdeauna un echilibru greu de realizat. Până în momentul acesta ne-am bazat pe autoreglementare și trebuie să recunosc că eu sunt în favoarea acestei chestiuni, în general vorbind. Dar, dar, cred că e nevoie de un cadru mai strict. Chiar dacă e nevoie de acest cadru mai strict, trebuie să fim precauți. Și am uh, auzit că doamna raportor uh, s-a referit la reprezentarea femeilor. Cred că este extrem de important. Întotdeauna am fost în minoritate și de foarte multe ori în grupurile politice la care am participat uh, mi s-a părut că este esențial să existe o, un echilibru foarte strict de reprezentare a celor două sexe la toate nivelurile, nu numai la firme, ci peste tot. Știți, cole- stimați colegi, nu suntem prea mulți, că nu există nicio femeie la Banca Centrală Europeană? Germany, no. Yeah, but in the ECB. Dar la Banca Centrală Europeană, care e poate cea mai importantă instituție europeană, uh, acum, în aceste momente, sunt numai bărbați. Nu mai bărbați. N-am nimic împotriva domnului Mario Draghi, dar are nevoie de o femeie acolo lângă el și este adevărat și pentru celelalte companii. Trebuie însă să, fim, uh, să acționăm cu multă precauție cum punem în aplicare aceste măsuri. Eu am să analizez uh, cu o viziune pozitivă, cu atitudine pozitivă propunerea dumneavoastră, dar uh, susțin foarte clar regulile care pot fi aplicate în vremuri de acestea furtunoase, dar și în vremurile în care strălucește soarele. Mulțumesc! Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule Schmidt, pentru comentariile dumneavoastră. Noi, femeile, nu putem decât să fim de acord cu cele spuse de dumneavoastră, pentru că dacă nu privește foarte mult această comisie, este realmente păcat că nu există nicio femeie la Banca Centrală Europene, pentru că femeile au simțul realizărilor și a soluțiilor concrete și cred că ar fi foarte bine realmente să mai fie niște femei în jurul domnului Draghi. Îi dau cuvântul din nou doamnei Le Grip, dacă are de comentat marginea celor spuse de dumneavoastră. Sunt uh, de acord uh, cu cele spuse de colegul Schmidt. Îi mulțumesc foarte mult că a făcut aprecieri pozitive, mai ales în ceea ce privește egalitatea reprezentării celor două sexe, în ceea ce privește responsabilitățile și accesul la posturile din consiliile de administrație ale femeilor. Vom continua să activăm în acest sens, știind că modul în care exprimăm această idee, modul în care exprimăm acest principiu, ca să rămânem pe poziție puternică și pertinentă și de asemenea puternică, trebuie să ne bucurăm de acordul tuturor grupurilor. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Am analizat calendarul, am fixat termenul pentru amendamente miercuri 14 decembrie foarte importantă dată. Nu avem niciun alt comentariu. O să trecem acum, domnule Schmidt, la raportul dumneavoastră, proiectul de aviz și am să vă dau imediat cuvântul. Este foarte adevărat că astăzi lucrurile s-au desfășurat foarte rapid, dar Răzbatările au fost destul de bă, scurte din lipsă de combatanți, ca să zic așa. Aveți cuvântul, domnule Schmidt. Mulțumesc, doamnă președinte. Este, bineînțeles, poate unul dintre cele mai dificile dosare cu care, de care ne ocupăm. acest uh, CCTB, cum îi ziceam eu, și anume baza fiscală consolidată comună a societăților. Știm cu toții că e o poveste lungă, o poveste care n-a fost rezolvată în toți acești ani și va fi foarte greu să o rezolvăm chiar și acum. Însă Chiar cred și vreau să accentuez acest lucru, dacă avem cineva de la comisie aici, eu chiar cred că, de fapt, Comisia s-a străduit din greu să ajungă la un echilibru între ceea ce este nevoie și ceea ce se poate realiza din punct de vedere practic și politic. Pentru că știm că este o chestiune foarte delicată. Statele UE au baze fiscale uh, Uh, diferite, um, care se folosesc diferit. Această propunere va duce la modificări la, ale impozitării corporatiste și va îmbunătăți activitatea firmelor care funcționează transfrontalier și va elimina birocrația. Am dori, uh, cum spunea și Comisia, să ajungem la o piață uh, internă mai uh, eficientă, vom spori competitivitatea firmelor europene și atractivitatea lor uh, mondială. Sunt de acord cu acest lucru. Însă mă preocupă alte lucruri. Această bază trebuie să fie opțională pentru companii. Putem să visăm un sistem obligatoriu, dar nu cred că lucrul acesta se va putea petrece în realitate astăzi. Sistemul obligatoriu va duce la costuri foarte mari pentru IMM-uri, deci nu va crea creștere și competitivitate pe piața europeană. Deci acolo e un risc. Există de asemenea în, o valoare în existența unui sistem competitiv între instituții, dar nu este recomandabil ca sistemul acesta să fie obligatoriu înainte de a-l testa în practic. Uh, nivelul uh, ratei de impozitare trebuie să rămână la dispoziția parlamentelor naționale. Cred că e foarte important. Sistemul acesta nu înseamnă armonizarea ratelor impozitării. Este o chestiune de piață comună. Este o propunere care există în, această, în discuție la ora actuală Eh, se spune că va duce la o armonizare a ratelor impozitării, dar mă tem că nu va fi așa. Obstacolele transfrontaliere trebuie eliminate pentru a duce la consolidarea profiturilor și pierderilor și pentru a desfășura mai multe activități eh, transfrontaliere. Trebuie să însemne simplificare și pentru un singur document trebuie propus pentru toate firmele care fac parte din această bază comună la un ghișeu unic. Deci eliminarea uh, birocrației uh, este foarte importantă și va avea și stimulente pentru a ajunge la o bază comunică. Sistemul trebuie să fie atât de atractiv astfel încât companiile să dorească să participe la acest cadru. Vă sugerez niște schimbări, doamnă președintă, uh, niște modificări ale formulei. Este o propunere dramatică, adică să eliminăm factorul vânzări și calculul să se bazeze doar pe două, doi factori, uh, forța de muncă și activele. Uh, vânzările înseamnă o deplasare, includerea vânzărilor înseamnă o deplasare foarte mare față de soluția folosită acest. Iar principiul sursei are o poziție foarte importantă în concepția statelor membre și este principiul care este folosit în contabilitatea internațională și în impozitarea internațională statele mici și mijlocii vor pierde multe uh, venituri dacă se va aplica formula propusă în acest document. Mai mult decât aici, uh, factorul vânzări bazat pe destinație va duce la probleme foarte mari și vreau să aud care sunt comentariile pe care le vor face colegii de la comisie. Am introdus de, de asemenea un forum aici, forum al statelor membre pentru rezolvarea în afara instanțelor a problemelor litigioase pentru o revizuire, revizuire mai rapidă după trei ani pentru a evalua efectele acest articolului 133. Evaluarea efectelor acestui cadru după trei ani, Comisia va trebui să se gândească care sunt argumentele pro și contra introducerii unui sistem obligatoriu Comisia, doamnă președinte, va analiza efectele directe asupra bazei fiscale a statelor membre, inclusiv efectele socioeconomice privind relocarea activităților economice dintr-un stat în altul al Uniunii Europene prelungirea, extinderea acestei baze către alte entități, cum ar fi parteneriatele, ar trebui de asemenea avută în vedere. Acestea sunt uh, modificările principale pe care le propun și aș dori acum să ascult observațiile și să sperăm că vor ajunge, vom ajunge la un consens larg. Mulțumesc! Merci, Monsieur Schmidt. Je... Da, mulțumim, domnule Schmidt. Acum, în, în mod normal, trebuie să ia cuvântul raportorii din număr. Pentru PPE, doamna Roitova, cred că trebuie să sosească în curând. Știu că de la socialiști va sosi și raportorul din umbră al lor. Bun, acum e de față doar domnul Ion. Așadar, îi dau cuvântul. Sigur că e un subiect foarte important. Vă rog, vă rog aveți cuvântul, domnule. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este într-adevăr un subiect destul de complicat. Comisia și raportorul au uh, lucrat destul de mult la acest raport. Bineînțeles, sunt în, favor, în favoarea unui sistem armonizat pentru o bază fiscală pentru întreprinderi. Cred că ar fi foarte bine dacă am avea o bază fiscală comună. Cred că am evita frauda fiscală și nu am asistat la situație actuală, și anume faptul că ă, țările se confruntă cu diverse probleme deoarece nu au aplicat o taxă pentru întreprinderi. Și acest lucru ar fi benefic pentru economie, vedem acest lucru de asemenea, din felul în care criza a afectat aceste țări. Comisia a specificat foarte clar că această pro- propunere nu este menită să stabilească o rată minimă care ar trebui să fie aplicată de-a lungul Uniunii Europene. E vorba de o cu totul altă abordare. Cea de-a doua, propunere, cea de-a doua problemă pe care o întâmpin în propunerea com Comisiei, și aici e vorba și de o dorință a raportorului, anume că ar trebui să fie opțională. Întreprinderilor ar trebui să li se ofere posibilitatea alegerii dacă doresc să aplice sau nu această bază fiscală. Acest lucru va ridica o serie de probleme pentru autoritățile fiscale. Acestea vor trebui să fie capabile să aplice un sistem european Acest lucru va însemna o nevoie suplimentară de resurse umane și în țara mea, în țările de jos, acest lucru va avea consecințe semnificative, deoarece dacă alegi sistemul propus de comisie, atunci cred că acest lucru ar însemna că am pierde aproape 1,6 până la 1,7 din PIB. E vorba de o sumă impresionantă. Am fi putut accepta o propunere pentru o rată minimă de impozitare și o bază fiscală comună, acest lucru ar face ca majoritatea întreprinderilor să plătească mai puține taxe și, sincer, nu cred că e o idee bună, având în vedere contextul actual. Cu siguranță vom înainta multe amendamente, luăm în serios această propunere. Nu știu dacă toate amendamentele vor fi acceptate, însă vom analiza îndeaproape acest proiect și amendamentele noastre vor viza să restructureze întreaga propunere a Comisiei pentru ca în cele din urmă să ajungem într-adevăr la ceva satisfăcător. E mult de lucru, într-adevăr. Oui, et sans doute beaucoup de débats. Da, și vor urma, desigur, multe discuții. Acum dau cuvântul raportorului din umbră din partea socialiștilor și democraților, domnul Wang Hock. Mulțumesc, dragi colegi, nu știu ce să cred despre acest dosar. Eu sunt socialist și federalist, așa că din totdeauna am susținut ideea unei mai mari armonizări fiscale în Europa. Deci, în principiu, sunt favorabil unui, unei, pentru o bază consolidată în ce privește impozitarea uh, societăților comerciale, dar când citim propunerea de directivă, ne dăm seama că acesta nu este și obiectivul Comisiei. Singurul motiv afișat clar e facilitarea situației uh, firmelor și uh, facilitarea economisirii de bani de către acestea. Eh, comisia are un pri, și anume să lase fiecarei firme alegerea de a opta sau nu pentru acest sistem, pentru această bază fiscală și tot pe bună dreptate a remarcat acest lucru colegul meu Schmidt sau, și de Young. Însă textul Comisiei nu spune nimic în legătură cu echilibrul la care trebuie ajuns între impozitarea muncii și a capitalului sau cum putem uh, face un control fiscal mai bun asupra întreprinderilor. Și mai grav, nu se spune nimic în legătură cu nevoia de a lupta împotriva dumpingului fiscal și în legătură cu uh, pericolelor, cu pericolele unei adevărate curse în materie de impozit pe uh, societățile financiare, însă uh, Comisia face chiar apologia concurenței fiscale și exclude orice fel de armonizare a Eh, cotelor de impozitare. În exploat de motive se spune că e dificil să prevedem efecte exacte în legătură cu eh, fondurile fiecărui stat membru și că până la urmă va depinde de alegerile strategice făcute la nivel național de fiecare stat. Eh, adică statele trebuie să se descurce așa cum vor putea. E o poziție absolut irresponsabilă din punct de vedere economic, mi se pare mie, și de asemenea din punct de vedere politic este o poziție irresponsabilă mai ales că este foarte incert problema veniturilor uh, fiscale, plus că un al 28-lea regim opțional pentru administrațiile fiscale, nu știu ce avantaje ar aduce. Așadar, vă spun foarte clar, dragi colegi, că adoptarea unui sistem uh, de uh, bază fiscală consolidată comună facultativ și fără un plafon și o limită ar însemna să ne jucăm de a ucenicii vrăjitori într-un moment în care noi încercăm să ieșim din cea mai gravă criză economică din istorie, când statele membre sunt obligate să își reducă drastic deficitele ca să uh, diminueze povara datoriei, când unii doresc să consolideze pactul de stabilitate ca să poată controla bugetele naționale și să sancționeze statele care nu își respectă datoria de cumpătare bugetară. În acest moment, noi, parlamentarii europeni, am votat în favoarea unor propuneri în legătură cu care chiar Comisia recunoaște că nu are idee în legătură cu impactul pe care îl vor avea asupra economiilor statelor membre. Aici Comisia dă acordă prioritate intereselor firmelor în paguba, în dauna justiției fiscale și a finanțelor publice a statelor membre, deci în dauna cetățenilor europeni care sunt afectați și cei mai afectați de criza actuală. Singurul mod din a, de a face din, ace, din această bază fiscală un progres ar fi să-i conferim caracter obligatoriu și nu în mod retroactiv și să fixăm un prag minim de impozitare pe societățile comerciale. Putem ne gândim la un uh, model european pe modelul așa numitului șarpe european 1972 eh, pentru a uh, amortiza di diferențele dintre statele, dintre statele membre. Raportorul nu pune sub semnul întrebării nici caracterul opțional al uh, sistemului, nici absența de armonizare minim, minimă a ratelor, ceea ce mă decepționează, pentru că uh, eu am înțeles că noi avem și îngrijorări și preocupări comune. Raportorul propune doar o modificare a formulei de repartiție a beneficiului consolidat. Eu înțeleg logic aceste modificări, dar recunosc că nu prea dau seama care ar fi cea mai bună formulă, pentru că asta depinde în mare parte de modul în care vor acționa și vor reacționa firmele. Deci și noi nu știm care va fi reacția lor. Oricum, oricare ar fi varianta finală a textului, mi se pare bine, după cum sugerează domnul Schmidt, ca directiva să facă obiectul unei evaluări la trei ani după intrarea sa în vigoare și nu la cinci ani, după cum propune Comisia. Mulțumesc! Da, mulțumesc uh, pentru această, acest expozeu complet, exhaustiv al problemelor pe care uh, le discutăm. Acum vom mai discuta și despre calendar, pentru că la fel ca punct, la punctul precedent, ba chiar mai mult, va trebui probabil să schimbăm calendarul propus. Acum dau cuvântul doamnei Roitova, raportare din numere din partea PP. Eh, děkuji. Eh, je mi hrozně líto, že eh, došlo k posunu zahájení projednávání tohoto bodu. Îmi cer scuze că am uh, modificat uh, orarul, am uh, fost într-o altă comisie, din păcate nu am fost aici când au vorbit raportorul și raportorul din umbră, oricum aș dori să spun că sprijin introducerea CCTB, deoarece considerăm că va veni în folosul, în sprijinul antreprenorilor și întreprinderilor și va reduce evaziunea fiscală. Trebuie să armonizăm uh, deprecierile, trebuie să simplificăm uh, legislația în acest domeniu. De asemenea, sprijin raportorul, deoarece acest al 28-lea regim fiscal ar trebui să fie opțional, cel puțin câțiva ani. Cred că ține de obligația noastră să analizăm această situație. Va trebui să analizăm uh, argumentele pro și contra și având în vedere contextul crizei economice, ar trebui să refuzăm acele elemente care ar putea avea un efect negativ asupra companiilor și statelor membre. Trebuie așadar să combatem uh, criza economică și uh, financiară. Bineînțeles, aceasta nu s-a încheiat. Ca atare este foarte important ca statele membre, ele însele, să realizeze un studiu de impact nu pot lucra cu estimate, dar aceasta este responsabilitatea noastră. Știu că e foarte greu, poate că aici uh, deviez un pic de la opinia raportorului. Apoi, în ceea ce privește um, aspecte referitoare la impozitare, trebuie să armonizăm uh, diversele sisteme existente, dar în același timp trebuie să respectăm principiul subsidiarității Trebuie să mergem împotriva oricăror modificări care ar presupune o creștere a costurilor uh, pentru <coughs> autoritățile fiscale. Sprijin raportorul, deoarece CCTB ar trebui să elimine elementul uh, veniturilor obținute din vânzări, care e un element destul de greu de cuantificat trebuie să ținem cont de numărul de angajați. Acesta este elementul cu care trebuie să lucrăm. De asemenea, ar trebui să avem un forum care să aibă un mandat pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor și, de asemenea, ar trebui să există întrebări preliminare pentru Curtea Europeană de Justiție. Trebuie așadar să abordăm problema sistemului judiciar din toate statele membre, deoarece judecătorii sunt singurele autorități imparțiale care ar trebui să evalueze diversele litigi. De asemenea, trebuie să ținem cont, trebuie să analizăm îndeaproape problema competențelor. Trebuie să analizăm așadar uh, impactul și trebuie să prelungim durata. CCTB nu ar trebui să fie avantajată în fața sistemelor naționale. Acest lucru ar dezavantaja IMM-urile. sprijin restul um, raportului. Cred că ar trebui să ne limităm la competențele noastre, la competențele comisiei noastre. Econ este comisia de fond și există o clauză că după 5 ani ar trebui să revizuim dacă acest sistem opțional ar trebui să introducă un singur sistem unic al modelului european ca atare. Aștept cu nerăbdare cooperarea cu raportorul și raportorii din umbră. Merci. Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Da, doamna Le Grip. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte repede și fără să intru în detalii tehnice, atât în ce privește propunerea comisiei, cât și eh, propunerile făcute de raportor. Aș vrea doar să insist asupra importanței acestui dosar asupra mizei politice dincolo de miza fiscală pentru viața întreprinderilor lor. Eh, realmente este o miză politică foarte importantă, o propunere de integrare bugetară foarte precisă. Se vede foarte bine că trebuie să ne îndreptăm către o convergență mai mare economică în sensul larg și convergența fiscală este o chestiune arzătoare uh, o necesitate arzătoare, este pilonul economic care trebuie să însoțească pilonul monetar al Uniunii Europene. Deci trebuie să se facă prin intermediul întăririi convergenței fiscale. Poate, eu știu, propunerea comisiei nu merge destul de departe, destul de repede, dar, cum se spune de foarte multe ori, mai binele este dușmanul binelui, deci uneori trebuie să facem pași mai mici să facem acești pași spre consolidare, pași importanți spre consolidare și ne dorim cu toții acest lucru. Mulțumesc, mai sunt alte intervenții? Nu? Ă, voi da cuvântul comisiei, reprezentantului comisiei care a fost uh, interpelată de... Mulțumesc, doamnă președinte! Bineînțeles că suntem recunoscători pentru propunerile făcute în raportul dumneavoastră. Am, unele dintre ele sunt uh, foarte bine prezentate, însă trebuie analizate din punct de vedere juridic. Forumul, de exemplu, și uh, Uh, dreptul de a adresa întrebări Curții Europene de Justiție de la Luxemburg. Trebuie să facem o analiză în detaliu. Uh, apropo de observațiile făcute, în primul rând este un sistem opțional pentru statele membre pentru companiile din statele membre, dar dacă statele membre spun nu vreau să funcționeze două sisteme în același timp, fiecare stat membru poate să hotărască, să armonizeze sau să își alinieze sistemul național la acest sistem, la regulile propuse în CCCTB, baza fiscală consolidată comună a societăților. Deci, de la început, a plecat de la, de la legislația existentă privind uh, această bază în statele membre. Uh, vânzările la destinație, ele sunt incluse în formulă pentru a acorda o parte din venitul din impozite acelor state membre care nu produc acele produse și servicii care provin de la diversele companii europene. Deci dacă uh, eliminăm acest factor de vânzări la destinație, se vor acorda prioritate sau mai multe venituri din impozitare a celor state membre care ar deține activele respective și unde uh, muncitorii produc uh, acele bunuri și acele servicii ceea ce ar modifica distribuția, alocarea veniturilor din impozitare între statele membre, dacă acest factor de vânzare sau vânzare la destinație ar dispărea din formula de calcul. Așteptăm cu interes să vedem uh, cum poate fi avut în vedere uh, acest, uh, acest element. Cam asta ar, fi cele mai importante observații pe care doream să le fac. Merci. Mulțumesc. Am să dau acum cuvântul raportorului. Vreau să să pun o întrebare. Profit de faptul că am cuvântul și nu suntem foarte mulți. Vreau să-i adresez raportorului o întrebare. În absența unei armonizări minimale a ratelor și ținând cont de criza actuală și dezbaterile actuale, nu vă temeți cumva că se accentuează din nou inegalitățile și dificultățile anumitor țări uh, membre ale Uniunii Europene. Dacă vrem să legiferăm în sensul bun și dacă nu se adoptă acele dispoziții care, după părerea mea, se impun, oare mergem în direcția bună sau nu cumva accentuăm problemele? Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, sunt în politică deja de câțiva ani și, da, bineînțeles, e bine să încerci uh, să faci cât mai multe, să mergi cât mai sus, însă nu poți face acest lucru tot timpul. Trebuie să fii uneori uh, mai pragmatic dacă dorești să atingi un obiectiv, după cum spunea doamna Le Grip. Văd într-adevăr că argumentele dumneavoastră referitoare la armonizare sunt întemeiate, însă din punctul meu de vedere e vorba și de legitimitate. Multe lucruri în Uniunea Europeană astăzi au loc într-o manieră lipsită de transparență, nu există dezbateri publice și statele membre și cetățenii lor nu sunt implicați. Cred că e un aspect critic, nu doar din punct de vedere economic, ci și politic. E vorba de o perioadă extrem de delicată din punct de vedere politic prin care trece Uniunea Europeană. Eu provin dintr-o țară unde întotdeauna am avut taxe ridicate, nicio problemă. Am întâmpinat și noi vremuri dificile în ultimii ani, însă eu sunt obișnuit cu acest lucru și sunt de asemenea obișnuit cu faptul că acei politicieni care introduc aceste rate crescute de impozitare um, îmi oferă posibilitatea de a-i întâlni și de a discuta cu ei atât la nivel local cât și regional și național. Și noi știm că acest Parlament, cred că e vorba de o rată de prezență de 45% și în anumite țări s-au prezentat 25% de, de alegători. Și cred că e o problemă de suveranitate aici. Cred că putem face acest lucru treptat. Nu am nicio problemă cu o abordare uh, pas cu pas. Însă, acest lucru ar trebui să reflecte și faptul că nu ar trebui să ne punem prea mult pe farfurie, deoarece altfel ar putea să fie chiar contraproductiv. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Știu că doamna Thyssen, în cadrul Comisiei de Afaceri Economice și Monetare, a propus mai mult sau mai puțin să dăm curs propunerii Comisiei, dânsa nu cred că își va schimba părerea Cam acesta este contextul. Prin urmare, cred că i-am răspuns întrebării domnului Dion. Și cred că v-am răspuns și întrebării dumneavoastră. Cred că subsidiaritatea, așa cum spunea doamna Roitova, ar trebui de asemenea să fie reflectată atât din punctul dumneavoastră de părere domnule Young, nu spun doar că asta ar trebui să facem acum și ar trebui să facem acest lucru indiferent de ce e nevoie. Cred că trebuie să analizăm această opțiune. Ar, am putea să luăm într-adevăr în considerare o posibilă modificare a tratatului. Nu știm însă dacă acest lucru se va întâmpla. Iată, din punctul meu de vedere, sprijin propunerea comisiei și de ce propun această modificare referitoare la distribuția acestui uh, sistem în ceea ce privește destinația vânzărilor, după cum vă spuneam, e un aspect fundamental. Însă, după cum uh, sunt foarte bine informat, este o problemă delicată pentru țările mici și greu de acceptat pentru acestea. Dacă încercăm să calculăm, bineînțeles, este destul de greu. Acest lucru va aduce mai multe beneficii pentru țările de mici dimensiuni. Da, sunt de acord că e nevoie uh, să analizăm uh, mai îndeaproape, avem nevoie de studii de impact, știu că e doar un aviz, și că e extrem uh, de delicat acest subiect, însă cred că dacă comisia ar uh, putea analiza mai îndeaproape acest subiect și ar putea reveni în comisie cu o analiză în detaliu, cred că acest lucru ar uh, reprezenta un avantaj pentru întreaga, întregul proiect CCTB pentru a conchide. Cred că aș putea, într-adevăr, să accept modificări mai drastice, însă am probleme considerabile în ceea ce privește uh, introducerea acestei, acestui sistem cu caracter obligatoriu și introducerea un, uh, unei rate minime. Am uh, luat legătura cu mediul de afaceri și da, mediul de afaceri cel care creează noi locuri de muncă și nu uh, societatea civilă și avem nevoie de mai multe întreprinderi competitive în Europa. Dacă mediul de afaceri ar accepta acest uh, sistem, acesta, ar trebui, acesta din urmă ar trebui să fie introdus treptat Iată de ce cred că ar trebui să plecăm urechile spusele mediului de afaceri. Pentru mine nu e o problemă, după cum vă spuneam. Eu trăiesc într-o țară unde cred că avem uh, aproximativ da, există doi colegi aici. Cred că acceptăm și trăim cu rate considerabile uh, de impozitare. Probabil plătim impozite mai ridicate decât oricine altcineva de aici din sală. Și Însă, cred că acest sistem ar trebui să fie eficient, țintit și ar trebui să fie decis, ce puțin acum, la nivel național. Mulțumesc! Si. Mulțumesc! Doamna Roitova, vă că a cerut din nou cuvântul. Și avem destul timp la dispoziție. Da, da, dacă și alții doresc să mai adauge ceva, sigur putem să vă dăm cuvântul, pentru că mai avem timp la dispoziție. Da, Roitova. Da, mulțumesc. Vreau să mă reîntorc la problema legitimității. Comisia noastră și Parlamentul European în general, sigur că trebuie să fie atente la următorul aspect. Piața unică trebuie construită și toate companiile care au activități transfrontaliere, fie că e vorba de IMM-uri, fie că nu, uh, se confruntă cu probleme, dar mai ales uh, IMM-urile până la urmă, pentru că dacă uh, au activități transfrontaliere, uh, baza de impozitare se calculează diferit. Deci, pentru ei situația va fi îngreunată. Acum este și problema politică. Există unii care nu vor mai multă integrare. Și sigur și ei vor avea probleme, pentru că noi dacă consolidăm baza fiscală, atunci, bun, acum asta depinde de voința politică, desigur, care lipsește în acest moment. Însă, noi pe viitor cred că am putea să armonizăm cotele de impozitare. Și poate că trebuie și tras un semnal de alarmă. Pe de altă parte, consolidarea deplină a pieței unice este un tabu. S-a făcut această afirmație, dar nu știu dacă este corectă. Comisia ne-a supus atenție această problemă și noi, această propunere și noi ar trebui să evaluăm și problemele legate de comerț internațional și să respectăm principiul subsidiarității. Și de asemenea ar trebui să fie un sistem cât mai practic posibil. gândindu-ne la faptul uh, că și bugetele naționale sunt relevante, probabil că putem respecta și principiul legitimității noastre ca politicieni. E vorba de un proiect pe termen lung, discuțiile la Consiliu cred eu că vor fi îndelungate, însă eu cred că de pe acum ar trebui să trimitem un semnal pozitiv și să nu blocăm acest document la comisia noastră. Mulțumesc! Da, cred, spune președinta, că avem obiceiul, Comisia IMCO a Parlamentului European și asta spun în prezența președintelui nostru, că știe cum să lucreze cu parlamentele naționale. Noi am fost întotdeauna lideri în acest domeniu și de altfel oricum asta o specifică tratatul de la Lisabona. Există instrumente prevăzute prin el, unele sunt utilizate, altele nu, într-adevăr, dar și în acest dosar putem, iată, avea posibilitatea de a utiliza foarte bine uh, instrumentele prevăzute de tratat pe care nu le utilizăm. Da, domnul Huong Ngoc. Bine, mulțumesc. Nu vreau să reîncep discuția, pentru că, iată, raportorul și raportorii din număr au uh, și-au spus deja cuvântul. Am, aș avea o remarcă ironică. Am putea propune într-un fel de Uniune Europeană suprarealistă ca impozitele să fie facultative, dacă tot am ajuns în punctul ăsta, să nu plătească numai cine dorește. Bun, acum eu înțeleg și punctul de vedere al Comisiei, dar unii doresc ca disciplina bugetară mm, să stea la baza unor uh, uh, acte de constrângere ale Uniunii Europene, dar eu cred că mergem prea departe ca unul din, dacă unul din instrumentele care permite să se atingă această disciplină bugetară să fie uh, uh, văzut așa, și apoi, trebuie să ne, între, apoi se mai întreabă unii de ce există oameni în stradă, când vedem ce și cum, ce măsuri se iau. parole, paroles? Mulțumesc. Dacă cineva dorește să mă ia cuvântul, domnul de Jung. Ia, eu cu ce, Am să încerc să fiu cât se poate de succint. Sunt de acord pe deplin cu cele spuse de antevorbitorii mei, trăim într-adevăr vremuri de criză și am spus-o eu însuși acest, însumi acest lucru. După cum vă spuneam, guvernul uh, țelor de jos ar pierde în urma acestor măsuri aproximativ 1,5% din PIB. Aș spune că PPE ar fi interesat de efectul pe care l-ar avea asupra bugetului național uh, olandez și cred că am fi poate primii vizați de sancțiunile doamnei Merkel. E doar un exemplu. În ceea ce ne privește, acest lucru nu, nu respectă principiul proporționalității. Nu e corect, deoarece sistemul nostru fiscal prevede o rată minimă. Sprijinim așadar mai mult integrarea, mai mult decât comisia și decât raportorul și doream să menționez acest lucru. Cred că avem nevoie de mai mult timp referitor la amendamente. E o chestiune tehnică și cred că avem nevoie de mai mult timp pentru a lucra la aceste amendamente. Tout à fait d'accord avec vous. Suntem de acord. O să vedem imediat calendarul. Îi dau cuvântul domnului Harbour. Mă bucur că am ajuns la sfârșitul discuțiilor. Am uh, fost la o reuniune cu domnul Schmidt, care este președintele GUE, care a fost la Parlament și care va ține un discurs despre inovare și a menționat acest pentru că eu cred că o parte din chestiunea cu care ne confruntăm acum în toată Uniunea Europeană este problema creșterii. Și evident în multe țări structura impozitelor corporative și modul în care uh, firmele se fac față sistemului creditelor pentru impozite, scutirilor de taxe și uh, banilor alocați cercetării și dezvoltării este foarte important. Uh, în esență, ideea este că ar trebui să devină comune și că toate statele europene uh, Uh, ar trebui să aibă un sistem comun de impozitare și nu unele să încurajeze cercetarea și dezvoltarea mai mult decât altele. Asta e o problemă. Și a doua problemă se referă la statele membre și anume uh, pri libertatea de a înființa impozite a fost a statelor membre și statele membre au insistat asupra suveranității uh, Eh, economice și suveranității fiscale. Deci discuțiile pentru cei din zona euro sunt absolut critice pentru că eh, parlamentarii eh, o să fie din ce în ce mai deranjați de faptul că nu vor putea să manevreze sistemul fiscal așa cum vor. În țara lui Oli Schmidt sunt foarte multe diferențe între aportul fiscal și impozitele foarte mari și regimul beneficiilor uh, sociale, prestațiilor sociale. Cred, eu nu cred că parlamentele din statele noastre se așteaptă ca aceste chestiuni să fie hotărâte la nivel central și va, fi, va face parte din dezbaterea cu care se vor confrunta statele din zona uh, euro, dar eu cred că acest instrument propus acum de comisie nu trebuie văzut în izolare față de alte elemente de coordonare economică, pentru că pare să se referă doar la o, mică parte din chestiunea despre care discutăm, dar nu e așa. Vreau uh, să revin la problema inovării. Dacă statele care știu mai bine să stimuleze transferul de cunoștințe, pot să arate că acest lucru este legat de modul în care tratează fiscalitatea companiilor, atunci lucrul acesta ar fi foarte interesant și evident dacă s-ar face schimb de bune practici între statele membre, ar fi și mai bine, iar statele apoi pot să hotărască dacă e bine să facă așa sau nu și în felul acesta se va ajunge la soluții generate de piață pentru că companiile inovative vor beneficia într-o anumită țară pentru că se vor bucura de impozite mai bune decât în altă țară. Nu știu dacă asta uh, e ce a spus colegul Schmidt mai devreme, dar dacă așa a spus, uh, sunt gata să-l susțin. Mulțumesc. Si. Mulțumesc, domnul de Jong și toți eh, parlamentarii care sunt aici. Am vorbit despre acest dosar foarte complex și foarte important. Am vorbit deja despre calendarul. Calendarul e foarte strâns pentru că amendamentele e, sunt prevăzute pentru 8 decembrie, adică joi, deci vă propun și cred că domnul președinte Harbour va fi de acord să facem ca la dosarul precedent, să amânăm data limită pentru depunerea amendamentelor pentru 14 decembrie, adică miercurea viitoare, dacă sunteți de acord, dacă raportorul e de acord, dacă raportorul din umbră da, amendamentele să fie uh, analizate pe 9 ianuarie, să votăm la IMCO pe 6 februarie, ceea ce va permite să avem uh, ca raportorul și raportorii din umbră să se poată întâlni și la Econ se va putea uh, vota pe 29 februarie, așa cum s-a propus, și va fi votat în plenar, așa cum s-a prevăzut, pe 17 aprilie. Aveți obiecții la acest calendar? E un calendar destul de confortabil. Sigur că e destul de strâns să ne permite să lucrăm ceva mai bine. Nu sunt obiecții? Bun. Atunci vom închide reuniunea cu un timp înainte, mai devreme. Vă voi mulțumi tuturor. Vă să las pe domnul președinte să tragă uh, concluziile. Vă urez să vă odihniți pentru că vom avea un uh, an greu. Doamna președinte mulțumește interpreților și în felul acesta vă mulțumim și vă dăm un cadou de Crăciun, terminăm mai devreme. Vă urez și vă uh, un, o vacanță de Crăciun plăcută. Las, uh, las pe domnul președinte să vorbească. Uh, well, da, domnilor și domnilor, doream să vă mulțumesc uh, pentru o președinție elegantă și eficientă, ca întotdeauna, doar Aș dori să vă spun că se va mai organiza o întâlnire pe 20 decembrie, înainte de Crăciun. Da, la ora 3. Și atunci președinția pol- poloneză își va prezenta activitatea, vor exista o serie de alte dosare în discuție. Cred că pot să vă informez de asemenea că um, un lucru care nu e tocmai secret, că pe 20 decembrie va fi vorba de ultima întâlnire care participă Joe Dunn, deoarece acesta a acceptat o nouă slujbă într-o altă unitate. Nu am fost informat în mod oficial, dar se pare însă că acest lucru se va întâmpla. Și doream să vă propun acest lucru, deoarece propunam să vă invităm uh, uh, să um, serviți uh, un pahar. O să serviți un pahar cu noi în onoarea dânsului și doream să vă informez așadar de acest lucru. Sper că voi avea ocazia în viitor să-i mulțumesc, deoarece Joe, bineînțeles, a fost șeful uh, responsabil pentru acest această comisie de când a început în 2004 a fost, creat ca și, a fost creată ca și comisie nouă în 2004 și voi invita, bineînțeles, și predecesorul meu, domnul McCarthy, după cum Știți, domnul Whiteley a decedat în urmă cu 5-6 ani. Îl, uh, îi ducem, uh, îi simțim lipsa în continuare cu toții. Sper să vă văd pe 20. Vă urez o seară plăcută și aș dori uh, să le mulțumesc și eu interpreților.